Dear colleagues, can you please take the seats? Dragi colegi, vă, vă rog să luați loc. Dorim să începem ședința. Uh, so can we can we begin? Could somebody else? Putem începe? Voi ruga pe cineva să închidă ușa și putem începe reuniunea. Bună ziua tuturor! Voi începe prin a vă anunța că această ședință este, ca de obicei, uh, transmisă pe internet. Avem uh, câteva modificări la ordinea de zi. Ministrul Holidis, uh, ministrul dezvoltării, competiției și transporturilor în cadrul guvernului grec, va fi alături de noi astăzi și nu mâine, de aceea s-a și modificat uh, ordinea de zi. Acest punct uh, va fi punctul al doilea de pe ordinea de zi. Vom uh, prelungi întâlnirea cu domnul ministru pentru cât timp va fi necesar, dar probabil că nu va dura mai mult de o oră, o oră și jumătate. Doresc de asemenea să vă informez că Raportul nostru în legătură cu vizita în uh, nordul Greciei va fi, din păcate, discutat abia mâine, pentru că președintele uh, grupului care a mers în Grecia, domnul Van Nistelrooy, nu poate veni astăzi. Deci nu putem uh, discuta acest subiect la discuția cu domnul Crizoholides. În afară de aceste modificări nu există altele. Presupun că sunteți de acord să adoptăm ordinea de zi. Al doilea punct de pe ordinea de zi reprezintă comunicările președintei. Am o singură comunicare. Vom începe discuția uh, pe marginea noului cadru de reglementare. Uh, deci trecem la punctul 2 bis de pe ordinea de zi și anume uh, schimbul de opinii cu domnul Michaelis Chisovolidis, uh, domnul ministru pentru dezvoltare din Grecia. Vreau să vă felicit uh, pentru că ați fost uh, numit încă o dată în cadrul acestui nou guvern. Înțeleg că v-ați bucura de încrederea unei majorități vaste în Parlament. Doresc să vă doresc mult succes în activitățile dumneavoastră din următoarele luni. Doresc de asemenea să vă informez că, după cum vă puteți da seama, noi la Parlament ne concentrăm foarte mult pe situațiile macroeconomice, discutăm foarte mult problemele uh, zonei euro, criza datoriilor publice. Comisia Regii consideră că, în general, nu se acordă suficient timp um, și atenție creșterii și necesității de a redeclanșa creșterea economică în țări precum Grecia. Va fi uh, dificil uh, pentru Grecia să își reînceapă contribuțiile fiscale la um, contextul la Europa dacă nu va exista creștere economică. Aș vrea să știu uh, care sunt opiniile dumneavoastră în legătură cu creștere, ce reforme credeți că sunt necesare pentru realizarea creșterii economice în Grecia. Dacă doriți să ne împărtășiți câteva dintre opiniile dumneavoastră, sunteți bineveniți și după aceea putem avea și întrebări și comentarii din partea colegilor. Fără întârziere, vă voi da acum cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult, Danuta. Hubner, Chiria de Proedri. Stimată domnul Hübner, stimați vicepreședinți ai uh, uh comisiei, onorați deputați, timp de 20 de luni, Grecia a trecut printr-o criză economică foarte dură, o criză care ne-a adus uh, într-o situație în care avem datorii foarte mari, avem un deficit uriaș și uh, Situația uh, care deja era uh, negativă în 2007-2009 s-a înrăutățit ca urmare a crizei economice din țară și nu numai, și din zona euro. Doresc să menționez că aceste, această situație economică nu afectează poziția Greciei în zona euro. Grecia a adoptat uh, euro, moneda euro, cu uh, foarte mult entuziasm și uh, cu sacrificii foarte mari în anii 90. Și poziția noastră în zona euro nu se va schimba. Încă o dată, repet, Grecia a făcut eforturi foarte mari în anii 90. În acea perioadă eu eram uh, ministru adjunct în, uh, în guvernul grec. Molis 2%. Simera... Și în perioada respectivă, inflația era doar de 2%. Acum, bineînțeles, mizele sunt altele. Trebuie să salvăm Grecia, trebuie să o ajutăm să se recupereze economic și uh, să-și consolideze poziția. Trebuie ca Grecia să redevină o parte puternică a zonei euro. În urmă cu 9 ani și jumătate am avut uh, programul de uh, adaptare economică menit să îmbunătățească situația acest program cuprindea o recuperare fiscală, reducerea deficitului și creșterea veniturilor și a doua latură reprezenta consolidarea competitivității economiei Greciei prin uh, schimbări structurale foarte importante. Până acum, în Grecia, am obținut rezultate bune în ambele aspecte ale acestui program. Însă, acum va trebui să facem din nou sacrificii. Cetățenii Greciei, lucrătorii din uh, sectorul privat și public, cei din economia reală, toată lumea va trebui să facă sacrificii și dacă dorim să continuăm să facem progrese, trebuie să ținem cont și de crevasele foarte puternice pe care le-a generat această situație în societatea greacă. Însă am obținut rezultate importante. Nu cred că nicio altă țară europeană și-a redus uh, deficitul uh, mai repede decât noi, decât am făcut-o noi în trecut. Dacă analizăm situația altor state din zona euro, mai există vreun stat din zona euro care a redus uh, cu 50% salariile lucrătorilor? Mai este vreun stat uh, în zona euro care a abordat uh, aceste probleme sociale atât de importante, așa cum am făcut-o noi, atunci când am încercat să flexibilizăm piața muncii într-o perioadă de timp foarte scurtă, scurtă și fără a ne bucura de susținerea socială pentru aceste măsuri. Am făcut uh, multe lucruri importante, am luat măsuri și uh, nu vă cerem decât să recunoașteți acest lucru. Nu vă cerem mai mult. Nu vrem un cec în alb, nu vrem încredere oarbă, dar uh, vreau să subliniez faptul că s-au făcut anumite progrese cu sacrificiile făcute de uh, greci, de popor. Așa cum a spus doamna Hübner, uh, de două săptămâni avem uh, un guvern nou de răspundere națională, un guvern uh, al cooperării, care are obiective extrem de ferme de a implementa acordul din 21 octombrie. Politica pe care am uh, pus-o în aplicare timp de 9 ani și jumătate pentru consolidarea economiei va continua și vreau să vă spun că voi face uh, tot ce îmi stă în putință pentru ca toată lumea să mențină ritmul măsurilor care trebuie să fie luate pentru a îmbunătăți economia reală și pentru a o transforma într-o economie productivă și uh, competitivă, strategia națională pentru restructurarea economiei grece urmează anumite priorități. Prima prioritate este îmbunătățirea productivității firmelor grecești pentru ca economia noastră să poată fi flexibilă. În al doilea rând, reexaminarea tuturor uh, măsurilor și intervențiilor pe care le-am uh, făcut până acum în uh, firmele din Grecia pentru ca ele să devină mai productive. Trebuie să combatem evaziunea fiscală și să îmbunătățim inovarea, productivitatea și antreprenoriatul în Grecia. A treia prioritate este combaterea inflației. Trebuie să intervenim în ceea ce privește prețurile, în ceea ce privește consumul și să intervenim atunci când observăm că uh, concurența este denaturată pe piață. A patra prioritate este o mai bună absorbire a fondurilor de coeziune, o mai bună utilizare, o uh, utilizare mai eficientă a acestor fonduri în slujba priorităților principale de dezvoltare pentru a combate motivele care au generat uh, criza economică și, în final, crearea unui, uh, crearea unui climat de transparență și încredere în economia greacă. Dorim uh, o metodă rapidă și deja examinăm această posibilitate. Uh, încercăm să vedem ce alte inițiative putem lua pentru a face schimbări pozitive rapid de asemenea, dorim să uh, facem modificări structurale profunde pentru a realiza o mai bună performanță economică. Acest lucru poate fi uh, regăsit în planul economic uh, pe care îl uh, analizăm acum. Încercăm să reducem birocrația și povara administrativă, dorim să îmbunătățim uh, concurența, competitivitatea și încercăm să creăm o piață corectă, echitabilă, pe care concurența să nu fie denaturată. De asemenea, dorim să lucrăm și cu Banca Europeană de Investiții. Această strategie care implică banca și ceilalți pași uh, pe care i-am uh, menționat, uh, ne-au făcut să obținem deja câteva rezultate, facem deja progrese avem uh, la ora actuală o creștere a produselor procesate, deci avem o creștere a productivității în acest domeniu, în Grecia, o creștere care era de, cu 40% mai mare în octombrie anul acesta față de octombrie anul trecut. Produsele uh, noastre merg către piețe foarte uh, exigente, Noi livrăm către uh, țările din zona euro și din Europa Centrală. Am observat de asemenea și o consolidare a uh, producției de produse pentru consumatori și de asemenea am uh, reușit să obținem o revenire um, foarte bună în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene care ne-au fost puse la dispoziție. Am început uh, să folosim și uh, ghișele unice și uh, am observat de asemenea un interes sporit al investitorilor străini în piața greacă. Relațiile interstatale au fost uh, consolidate și încercăm să introducem mai multe măsuri de încurajare a acestor relații de acum încolo. Știm că Parlamentul European uh, a luat multe măsuri pentru a ajuta la recuperarea noastră. De asemenea, am beneficiat de finanțare din partea BEI pentru uh, IMM-urile grecești și la 12 luni de la um, punerea în aplicare, intrarea în vigoare a noilor uh, legi privind investițiile, putem spune că am uh, luat parte cu uh, succes la două cereri de ofertă. Noi, noile legi din domeniul investițiilor ne ajută să participăm uh, în mod fructuos uh, la astfel de uh, competiții care implică sume de investiții importante. Am participat mai activ la aceste competiții. Deci competitivitatea Greciei ca țară s-a îmbunătățit. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, aceasta este uh, strategia noastră. Încercăm să consolidăm investițiile și să promovăm dezvoltarea. Un uh, aspect foarte important este folosirea mai eficientă a fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Va trebui să simplificăm procedurile astfel încât uh, birocrația să fie redusă și noi să putem avea acces cât mai ușor la aceste fonduri pe care să le folosim cât mai eficient. În trecut uh, au rămas foarte multe fonduri nefolosite și noi dorim să îmbunătățim acest aspect pentru uh, beneficiul întregii societăți. În noiembrie 2011, la ora actuală, am uh, început deja implementarea unor măsuri. Avem o rată de absorție de 92%. După 21 de luni am reușit să elaborăm contracte într-un volum de 9 ori mai mare decât în trecut. Sper că toate aceste informații vor arăta toate progresele pe care le-am făcut. Lucrările reprezintă 3,8 miliarde de euro. Și Prin urmare, am realizat progrese importante față de situația anterioară. Mă refer la perioada iunie-octombrie și dacă comparăm cifrele cu aceeași perioadă din anul precedent, cifrele oficiale uh, ale UE, constatăm o îmbunătățire de 30% a modului în care au fost utilizate fondurile. Domnul Barroso s-a referit la multe din proiectele și lucrările în desfășurare în regiuni. Obiectivul nostru fiind acela de a crea o infrastructură corespunzătoare pentru oameni și a venit cu soluții pentru problema majoră a șomajului cu care ne confruntăm în țară. Este o problemă socială uriașă <clears throat> care este agravată și de faptul că șomajul este foarte ridicat în rândul tinerilor. Vorbim aici de 45% rata șomajului în rândul tinerilor. V-am prezentat așadar uh, în mare situația. Domnul comisar Han este foarte activ în a ne susține în această politică regională și aș dori să-i mulțumesc personal și stafului său pentru susținerea pe care ne oferă. Echipa Task Force-ul, domnul Eichenbach și colegii dânsului ne ajută pentru a păstra uh, ritmul pe care l-am uh, generat acum și pentru a continua și programele de investiții. În final, aș dori să mă refer la un punct mai controversat, un punct uh, important și care se referă la economia reală din Grecia. Este vorba de finanțarea companiilor și problema lichidităților. Avem în momentul de față o problemă foarte drastică în ceea ce privește lipsa de lichidități. Firmele pur și simplu nu mai au fonduri la dispoziție și în calitate de ministru care răspunde domeniul uh, întreprinderilor, <clears throat> constat că există multe firme care pur și simplu dispar de pe piață din cauza problemei lichidităților. Nici măcar nu reușesc să obțină o scrisoare de intenție. Companii importante nu reușesc să-și achiziționeze materia primă. Se fac demersuri în această direcție, însă și împreună cu Comisia Europeană, în special Direcția Generală Regio, încercăm să schimbăm situația. În primul rând, prin amendarea regulamentului cu privire la instrumentele de finanțare și datorită acestor modificări vom putea în următoarele săptămâni să finanțăm aceste activități uh, prin intermediul instrumentelor Fondului European de Dezvoltare uh, Regională. Și să venim astfel în întâmpinarea necesităților întreprinderilor. De asemenea, urmează să constituim un fond care va fi utilizat pentru alocarea unor credite din partea Băncii Europene pentru Dezvoltare către uh, bănci din Grecia care cu aceste fonduri să financeze IMM-uri din Grecia. Așadar, încercăm cu susținerea Comisiei și prin aceste modificări la nivel legislativ să creăm un fond de garanție de circa 1,5 miliarde cu fonduri din uh, fondul de coeziune pentru a putea astfel finanța lucrări de anvergură precum uh, infrastructură rutieră și alte investiții necesare țării pentru dezvoltare pentru soluționarea problemelor de infrastructură și pentru a aborda problema majoră a șomajului la care m-am referit uh, anterior. <clears throat> Doamnelor și domnilor, uh, stimate doamne și domni deputați, doresc să vă mulțumesc pentru prezență, prezența la această reuniune organizată de doamna Hübner și aș dori să vă asigur încă o dată că în Grecia se fac eforturi supraumane în momentul de față, cu sacrificiul poporului grec, astfel încât uh, țara noastră și economia grecească să devină productivă și competitivă. Muncim din greu pentru a îmbunătăți economia reală din țară accentând uh, acest termen de economie reală. În cadrul acestei uh, crize sau în mijlocul acestei crize, Grecia încearcă să pune bazele unui nou model de dezvoltare. E nevoie de sacrificii și în continuare și va trebui să mai luăm decizii dificile, să schimbăm mentalități Însă, <clears throat> cu aceste eforturi dureroase, ne propunem să ducem mai departe economia grecească și, în același timp, cu toții în Europa, trebuie să ne dăm seama de repercursiunile de amploare ale acestei crize, consecințe care se extind asupra întregii economii europene. Nevoia de a avea o dezvoltare durabilă este o provocare pentru noi toți și dacă vrem să facem față acestei provocări, trebuie să dăm dovadă de solidaritate și cooperare, nu doar în ceea ce privește Grecia, ci pentru toate țările din Europa. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Înțeleg că provocarea cu care vă confruntați nu este doar de a readuce Grecia pe calea creșterii, ci de a modifica niște date fundamentale uh, pe care se bazează economia din Grecia. Aș dori acum să deschid dezbaterea și apoi voi ruga și Comisia să vină cu un comentariu succint. Constanțe Creel, pentru început. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, Comisia pentru Afaceri Regionale s-a angajat dintotdeauna pentru ca ceea ce este posibil să fie susținut în Grecia pentru a genera această modificare structurală și de a da un impuls economiei. Știind că țara dumneavoastră depune eforturi mari de restructurare și că trebuie să facă acest lucru. Aș dori să revin la unul dintre aspectele menționate de dumneavoastră și anume cât de repede pot fi utilizate fondurile structurale astfel încât să se resimtă îmbunătățiri palpabile în economia reală și cât de repede se vor putea vedea consecințele și pe piața muncii. Poate că ne puteți da și exemple concrete vis-a-vis -vis de investițiile în curs și de proiectele în derulare. Eu am făcut parte din delegația care s-a deplasat în uh, Grecia în luna iulie și la fața locului am constatat că guvernul pune în practică o abordare de reformă care presupune descentralizarea utilizării fondurilor structurale, care, desigur, în mod normal e lăudabil, dar în cazul de față, ă, probabil exact opusul uh, intenției ă, grupului de acțiune Task Force din partea Comisiei care este acum situația? Veți reveni asupra acestui proces sau uh, poate puteți să ne furnizați mai multe detalii în acest sens? Mulțumesc. Maybe we take some more questions. Dacă sunteți de acord, vom mai prelua câteva întrebări. Evgeni Kirilov urmează pe lista mea. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru. Mă bucură faptul că sunteți astăzi aici, la comisia noastră. E util să discutăm uh, această problemă și asta nu doar în favoarea Greciei, pentru că coeziunea presupune solidaritate și această comisie a susținut întotdeauna aceste politici active, în special în acele țări care se confruntă cu dificultăți. Important este ca această e faptul că această criză nu va dispărea rapid. Recent, un expert american mi-a spus, nu vă faceți griji, va dura vreo 10 ani. Și, și noi trebuie să învățăm din experiența dumneavoastră. Ne-ați spus cu mâna pe inimă despre aceste dificultăți majore cu care vă confruntați datorită lipsei de lichidități și cum o utilizare mai bună a fondurilor de coeziune tot nu va putea să înlăture această criză de lichidități. Acest lucru ne arată că trebuie purtate altfel discuțiile la nivelul viitoarelor perspective financiare, pentru că austeritatea nu va ajuta pe nimeni. Din potrivă, ne omoară pe toți. Și șomajul uh, crește sfida măsurilor luate în direcția cea bună. De aceea, aș dori să vă întreb în această privință, pentru că s-ar putea să vină o vreme când uh, noi toți, în țările noastre, poate va trebui să învățăm din experiența grecească. Aveți uh, programe concrete, programe suplimentare la nivelul cadrului strategic național de referință pentru a susține IMM-urile. Pentru că la scară largă acestea uh, mor, nu doar în uh, țara dumneavoastră, pentru că nu există suficientă creștere economică și pentru anul viitor se uh, prognozează o stagnare peste tot. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici. Problemele nu vizează doar Grecia, ci sunt problemele întregii Uniuni. Președinta, poate încă o întrebare din partea domnului Mihai Tamatoculos. Cine Burghe? Mulțumesc, domnul președintă, domnule ministru. E clar că această criză este una a sistemului Uniunea Europeană se confruntă cu probleme și provocări pe care nu era gata să le înfrunte. Singur, Grecia are anumite slăbiciuni, uh, are probleme care nu au fost rezolvate în ultimii 10 ani. S-au răutățit chiar. Ținând cont de faptul că ne aflăm într-o situație de recesiune, trebuie să ne gândim ce se întâmplă cu investițiile publice în Grecia. Să vedem care este rata absorpției fondurilor. Aș dori dacă ați putea să ne spuneți exact uh, care vor fi schimbările în următorii ani, ca și noi să putem spera că vom vedea și rezultate concrete. În al doilea rând, după 2014, ce va face Grecia în ceea ce privește politicile de coeziune? Și o a treia întrebare, ce se întâmplă cu guvernarea locală, guvernanța locală și cu noul cadru. Asta ar fi cele trei întrebări ale mele. Mulțumesc, domnule ministru, poate încercați să răspundeți acum. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebări. Bun, în legătură cu programele structurale ale Uniunii Europene, nu e vorba de programe care acționează foarte rapid. Eu știu că și în alte țări sunt probleme cu absorpția. Într-o perspectivă, pe, într-o perspectivă medie, aș putea spune că, într-adevăr, ne, ne confruntăm cu mai multe probleme ca alte țări în legătură cu administrarea publică, administrația publică și administrarea acestor fonduri. Ce am făcut noi în ultima vreme cu ajutorul Comisiei e să încercăm să schimbăm anumite regulamente în ce privește utilizarea fondurilor comunitare. Am încercat să venim cu schimbări radicale pentru a crea un nou mediu, un nou context. Am avut, de exemplu, o situație cu 5 miliarde de euro care au rămas complet neutilizați. După cum am mai spus, avem 92% din bani investiți în programe care sunt pe cale de desfășurare, sunt în desfășurare, care au demarat. Dar avem, sigur, și probleme de comunicare cu autoritățile locale, regionale și guvernul, uh, autoritățile centrale. Am încercat să îmbunătățim și aceste metode uh, și aceste probleme de comunicare. Deci, încercăm să dăm dovadă de mai multă maturitate, ca să spun așa, în abordarea proiectelor. Am accelerat procesele, eu cred că am devenit mai eficienți în absorpția fondurilor. Vă mai pot spune și că, din nou, în cooperare cu Comisia Europeană, cu Direcția Generală Regio, am uh, înființat o unitate, o celulă de tehnicieni, de experți, de consilieri, care se deplasează în întreaga țară și la nivel de comune și de sate ca să vadă cum stau lucrurile și ca să accelereze lucrurile. Au fost luate măsuri specifice, lucru care cred eu că arată că noi încercăm să fim cât mai eficienți posibil. De acum încolo toate procedurile pentru absorpție uh, vor fi accelerate Acum, uh, cred că mi s-a adresat și o întrebare în legătură cu repercusiunile situației pe piața muncii. Sigur, o întrebare foarte importantă. V-aș putea spune că, pentru moment, avem cinci mari proiecte de construcție de infrastructură rutieră în desfășurare, însă în acest moment ele sunt suspendate din cauza dificultăților întâmpinate cu contractanții și cu autoritățile uh, locale. Vorbim de aproximativ 8 uh, miliarde de euro uh, ca valoare totală pentru aceste lucrări de construcții. Noi, împreună cu Comisia și cu această task force, cu acest grup de acțiune, noi încercăm să reluăm aceste lucrări, creând astfel aproximativ 10.000 de noi locuri de muncă. Asta cu efect imediat. Asta vă arată, poate, ce important e pentru Grecia la acest moment uh, să acționeze, pentru că am vorbit deja de rata șomajului, ea este uriașă. Acum, în legătură cu a doua întrebare, eu cred că pe zi ce trece, Situația această problematică se răspândește la tot mai multe state membre. Problema recesiunea, că iată acum au, întâmplat probleme și state care până acum se descurcau bine. Recesiunea e marele dușman al europenilor astăzi. Motiv pentru care avem o, așa, o rată atât de ridicată a șomajului, Uh, scade, scad veniturile populației, nu se creează venituri, există probleme sociale, deci recesiunea este dușmanul. Uh, împotriva recesiunii trebuie noi să ne luptăm ca să ajungem la uh, redresarea economică, financiară, să ajungem din nou la stabilitate. Sigur, noi trebuie să ajungem politici de dezvoltare, pentru că altfel nu vom reuși să facem acest lucru. Și sunt de acord cu ce a spus Trebuie să, să vedem ce se întâmplă și cu criza în, în uh, fondurile comunitare, în contextul noului buget al Uniunii Europene. Să vedem cum putem, în primul rând, să utilizăm cât mai eficient aceste fonduri ca economia să crească și, de asemenea, trebuie să vedem ce facem și cu problema fondurilor eligibile. Dacă ne ocupăm de problema eligibilității, care afectează multe uh, domenii uh, ale economiei, dacă încercăm și reușim să rezolvăm această problemă, atunci și fondurile vor fi utilizate mult mai eficient. Sigur că Grecia, guvernul grec încearcă să susține IMM-urile uh, prin uh, tot felul de măsuri. Am fost întrebat și despre IMM-uri. Uh, și cei care încearcă să urmeze noi modele de dezvoltare, modele durabile, să se bucure de sprijinul nostru. De exemplu, avem aproximativ 2000 de firme implicate în domeniul exportului. Uh, care exportă la valoare de 20 de miliarde de euro. Iată, un procentaj semnificativ din, din PIB-ul uh, Greciei acum câteva săptămâni am stabilit un program pentru a susține toate IMM-urile implicate în sectorul exporturilor, un program specific destinat acestora, eh, elaborat împreună cu instituții de credit și de garantare a creditului ca eh, firmele acestea să poată fi capabile să cumpere materiile prime de care era nevoie pentru a uh, satisface cererile clienților lor uh, de peste hotare. Și programul a funcționat satisfăcător. Bine, v-aș putea da și alte exemple în care am încercat să încurajăm și activitatea bancară, însă, din păcate, din motive sistemice, lucrurile nu funcționează foarte bine pentru moment. În final, vă pot spune și că în Grecia investițiile publice reprezintă un sector foarte important Bun, noi trebuie să facem, uh, să luăm uh, un set întreg de măsuri de ajustare. Probabil că problemele se vor prelungi și pe viitor uh, pentru dezvoltarea țării. Vor, ne vor sta la dispoziție mai puține fonduri și relațiile internaționale se schimbă, însă eu sper că vom reuși până la urmă și în ciuda tuturor acestor probleme să facem să funcționeze uh, toate sectoarele economice care se vor bucura de fonduri uh, europene, de fondurile de coeziune în Grecia. Aceste fonduri sunt extrem de importante pentru noi toți. Noi avem, vom avea în curând funcțional, uh, funcțional un Consiliu pentru Coeziune și eu cred că acest Consiliu trebuie să ne exprime necesitățile și să demareze un dialog cu toate părțile interesate, cu toți cei care în Grecia sunt responsabili în acest domeniu, astfel ca să putem îmbunătăți perspectivele viitoare ale țării. Sigur că și rolul uh, autorităților locale este foarte important. Și în acest an, pentru prima oară, în Grecia uh, am implicat uh, cât de mult posibil toate autoritățile locale. Președinte, mulțumesc doamna Savela, Iachim Țeler și Petre Zimă. Doamna Savela, Mulțumesc, doamnă președinte, Domnule ministru, aș dori să vă urez bun venit uh, și sperăm că munca dumneavoastră va fi încunată de succes, pentru că toți grecii și toți europenii își doresc acest lucru. Domnule ministru, ați spus că pentru dezvoltarea regională e nevoie de lucrări uh, cu caracter emblematic, cred că a spus dumneavoastră. Lucrări care să contribuie la dezvoltarea economică. Noi așteptăm acum uh, propuneri specifice din partea dumneavoastră ca să insuflați o viață nouă în economia țării. gândesc, uh, de exemplu, la vasele de croazieră. Că cred că este un domeniu de care tot dumneavoastră răspundeți. Cred că noi am putea uh, dezvolta întreg sectorul portuar legat de activitatea acestor vase. Uh, știm că există foarte mulți turiști pe aceste vase. Noi avem șase porturi în șase regiuni ale țării care ar putea beneficia de pe urma acestor vase de croazieră și eu cred că ar avea un efect extraordinar asupra economiei elene. Dar, din păcate, domnule ministru, se pare că nu se face nimic în această problemă. Mai este și problema cabotajului. Mă întreb de ce uh, nu se înregistrează niciun progres în aceste sectoare. Nu sunt costuri economice aici uh, Știm că lucrurile sunt îngreunate de birocrație, dar poate că în acest domeniu n-ar fi implicată atâta birocrație. Mulțumesc și acum Joachim Țelă. Dziękuję pani przewodnicząca, herr minister. Mulțumesc. Mulțumesc. doamnă președinte, domnule ministru. Vă urez bun venit și vă felicit. Uns Și acest lucru cu deschidere și nu ne ascundeți problemele cu care vă confruntați, pentru că, desigur, vă aflați într-o situație de neinvidiat, aceea de a trebui să uh, corectați greșelile trecutului într-un timp foarte scurt acum. Mm, la finele lui 2011 se încheie, uh, peste 2 ani de fapt, uh, perioada de uh, promovare actuală și discutăm în momentul de față. Avem deja uh, proiectele de propuneri pentru viitoarea uh, perioadă de finanțare. Și există și voci care pun sub semnul întrebării aceste uh, politici. Și dacă ne propunem să susținem uh, obiectivele strategice ale Uniunii Europene, trebuie să apelăm la o concentrare uh, Desigur că în rândul nostru aveți uh, susținători pentru că noi uh, suntem interesați ca în Europa să funcționeze în continuare această politică de coeziune uh, și politicile structurale. Asta pe baza principiilor de solidaritate și cooperare. Acum, Aș apela la dumneavoastră să continuați măsurile pe care le-ați evocat. Pe de altă parte, însă, auzim tot mereu, așa cum spuneți și dumneavoastră, că există în continuare obstacole în țara dumneavoastră în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor proiecte, astfel încât rata de absorpție nu este atât de mare. V-ați gândit să publicați aceste date și să nu apelați doar la susținerea comisiei care v-a fost acordată, ci atunci, dacă, când va fi nevoie, să apelați și la alte state. Asta pentru că se poate da dovadă de solidaritate și astfel, astfel încât fondurile care vă stau la dispoziție să poată fi utilizate pentru contracararea crizei pentru ca la finele perioadei de finanțare să nu meargă înapoi fondurile respective către țările donatoare, ceea ce sigur ar fi pe placul ministrilor de finanțe, dar nu în interesul unei politici structurale și de coeziune, și care nouă ne-ar da posibilitatea, în discuțiile viitoare, să pregătim viitoarea uh, perioadă de finanțare și să asigurăm un viitor acestor instrumente. Mulțumesc, uh, Peter Simon. Ich möchte anknüpfen an was Herr... Domnule ministru, aș dori și eu să uh, reiau cele menționate de domnul Zeller. Problemele administrative în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor structurale, care au fost identificate ca una dintre cauzele problemei, dar care pot constitui și cheia succesului dacă se uh, trece de aceste probleme administrative. Uniunea Europeană în trecut a oferit uh, sprijin fostelor uh, țări din uh, URSS pentru recrearea economiei, uh, cooperări uh, și la nivel uh, regional și nenumerate exemple la acea vreme s-a lucrat uh, pe bază de parteneriat, s-au uh, creat cele mai bune practici care au fost puse în aplicare și s-au creat uh, municipalități, sisteme noi, fiscale, de, de colectarea taxelor și așa mai departe, finanțate <clears throat> prin proiectul european City Twinning. Dacă astăzi vorbim despre o susținere la îmbunătățirea structurilor administrative de la nivel uh, local din Grecia. Credeți că ar fi util din perspectiva dumneavoastră să continuăm această idee și într-o viitoare program, o perioadă de finanțare să propunem și o astfel de metodă bazată pe parteneriat în sensul unui program de twinning pentru Grecia, pentru a face parteneri uh, astfel orașe în, spre un obiectiv uh, comun. Vielen Dank. Mich Cornelia Ernst. Mulțumesc. M-a provocat și pe mine această idee a reducerii poverilor administrative. Pentru că să nu uităm că Grecia se confruntă și cu probleme sociale majore care au fost sau au devenit și mai severe datorită politicii de austeritate solicitate de Uniunea Europeană. De aceea vă întreb, ținând cont uh, de faptul că și Fondul Social European ar urma să ofere posibilități mai ample pentru combaterea sărăciei, v-ați putea referi și la acest aspect? Dacă aveți uh, planuri în această direcție și mă bucură faptul că vorbiți deschis despre problemele cu care vă confruntați. Nu, Grecia nu este singura țară care are probleme cu această criză și de aceea cred că um, o astfel de deschidere este salutară și doresc să vă mulțumesc. Εγώ σας Mulțumesc pentru întrebări și uh, aș dori să încerc să răspund la întrebarea doamnei Țavela. Sigur, trebuie să vedem uh, lucrurile și din alte puncte de vedere, să vedem cum putem utiliza cât mai bine toate tipurile de fonduri, indiferent că sunt de natură comunitară sau nu. Și să fim așadar cât mai eficienți. Trebuie să vedem care este valoarea adăugată, plus valoarea acestor programe. Dacă nu vom face așa, nu vom reuși să aducem dezvoltare în, în, în economia reală și locuri de muncă. Dacă vorbim de aceste proiecte emblematice la care v-ați referit, sigur că fiecare regiune trebuie să aibă proiecte chiar un, două, trei asemenea proiecte emblematice pentru fiecare regiune. Acestea ar aduce plus valoare economiei reale și ar îmbunătăți situația ocupării. De asemenea, ar avea valoare socială. Să noastră v-ați referit la vasele de croazieră. Și e adevărat că în uh, ultima vreme acest sector s-a dezvoltat și foarte multe persoane își manifestă interesul Uh, sunt mulți turiști implicați în acest turism de croazier. Uh, anul acesta a fost foarte bun în acest sens. Sigur că Grecia e una din destinațiile preferate ale acestor vase de croazieră și noi examinăm uh, proiectele de, pe care le-ați evocat dumneavoastră cu aceste porturi, mai ales în insulele Greciei. Eu cred că lucrurile merg foarte bine aici, sunt evoluții pozitive. Și aș spune că sunt de acord cu dumneavoastră. Chiar în uh, următoarele zile, noi vom uh, veni cu un regulament care se referă și la cabotaj și la vasele de croazieră ca să putem impulsiona afacerile în acest sector. Lucru care va fi pozitiv nu doar pentru Grecia, ci pentru întreaga Europa. Sigur că trebuie să ne gândim și la uh, protecția mediului aici Uh, și să suspendăm cabotajul, ar fi scopul nostru. Acum, uh, m-ați întrebat și în legătură cu obstacolele cu care ne confruntăm și cu care se confruntă firmele din țara noastră, mediul de afaceri, obstacolele situate la nivelul administrației publice și uh, incapacitatea de a pune în aplicare anumite politici și recunoaștem că există obstacole, există aceste probleme, o serie întreagă de probleme care au dus la întârzieri și ă, da, există probleme la nivelul punerii în aplicare a diverselor proiecte și politici. Însă, Grecia deja a ă, pus în aplicare cu succes trei mari programe programul 2 va fi uh, pus în aplicare așa cum se cuvine. Bun, asta nu înseamnă că vom elimina toate problemele. Desigur. Problemele apar și din modificările foarte importante la nivelul administrației regionale elene, Bun, acum noi nu dorim să ascundem murdăria sub preș, nu vrem să vă ascundem nimic. Noi trebuie să ne confruntăm cu aceste probleme. Uh, ele nu vor dispărea de la sine. Trebuie să le rezolvăm în mod sistematic. Recent uh, am uh, adoptat legislație modernă pentru a face din Grecia o țară Uh, foarte atrăgătoare pentru investiții. Uh, asta inclusiv pentru companiile de mici dimensiuni. Dispunem de centre de investiții că potențialii investitori uh, în Grecia se pot adresa unui ghișeu unic pentru a-și face cunoscută oferta. toate dosarele sunt uh, rezolvate prin intermediul acestui ghișeu unic. Deci noi încercăm să accelerăm lucrurile și vreau să transmit uh, un mesaj profitând de prezența mea astăzi aici. Pentru moment, Grecia trece printr-un mare efort de schimbare, de restructurare, uh, schimbare chiar radicală a societății noastre, în sistemul politic, în instituțiile noastre. Vrem mai ales să scăpăm de toate problemele, de toate elementele care cauzează distorsiuni, să avem un model economic, după cum am spus, care să fie național și competitiv. Dorim ca tinerii greci să aibă de lucru. Grecia, dacă vreți, uh, are o zestre importantă. E vorba de resursele sale umane E vorba de tineri uh, cu educație superioară care se află atât în Grecia cât și peste hotare. Din păcate, în acest moment, acest potențial uman este grav afectat de șomaj. Deci noi încercăm să aducem o schimbare radicală în aparatul de stat și în modelul nostru de dezvoltare. După cum am mai spus, uh, ne aflăm în cooperare cu acest task force al Comisiei Europene dar e adevărat ce a spus, că trebuie să dezvoltăm și forme de cooperare la nivel bilateral cu alte țări, cum ar fi Germania, Austria, Franța, Olanda. Deja am început astfel de modele pentru a face schimb de cunoștință și de bune practici. Uh, și aceste parteneriate bilaterale ne vor ajuta să ne sporim eficiența. Sigur, toate vor avea efecte și asupra guvernanței locale. Am auzit de Twinning Cities, de acest uh, program de înfrățire a orașelor, un program foarte bun care înlătnește schimbul de experiențe. Uh, noi avem nevoie de investiții directe, ca să spun așa, avem nevoie de susținere directă, de ajutor de natură tehnică. Uh, trebuie ca localitățile de mici și mari dimensiuni să fie susținute ca să desfășoare lucrări și proiecte. Și sperăm că o vom, o, vom obține, vom realiza acest rezultat cu uh, parteneriate din, uh, cu, cu, cu uh, orașe și regiuni din Uniunea Europeană Bun, sunt de acord cu uh, cele spuse de un coleg aici, cu noul fond. Noi încercăm să ameliorăm situația forței de muncă a țării. Noi am început deja efort, să facem eforturi pentru a impulsiona crearea de locuri de muncă. Vorbim uh, de nici mai mult, nici mai puțin decât 50.000 de locuri de muncă care au fost create recent și vom continua eforturile, chiar dacă e vorba de locuri de muncă temporare, dar să îmbunătățim situația ocupației. În, uh, pentru, pentru că cifrele șomajului au crescut în mod alarmant în ultimii doi ani. Uh, e importantă și formarea, e importantă uh, adăugarea de noi cunoștințe, dobândirea de noi cunoștințe pentru, pentru forța de muncă. Și, în concluzie, Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru contribuțiile aduse la discuția de astăzi. Eu cred că e o întâlnire foarte importantă. Mulțumesc din nou doamnei Hübner pentru inițiativa de a organiza întâlnirea noastră de azi. Cred, sper că e important nu doar pentru noi, ci și pentru domniile voastre și sper că informațiile furnizate vor fi utile. Acestea fiind spuse, sacrificiile poporului elen continuă Însă eu cred că o vom ajunge la liman cu uh, orientările economice naționale actuale, cu ceea ce întreprinde guvernul, într-un climat de cooperare și de înțelegere. Sperăm că vom crea o nouă realitate în, în Grecia, o, o, un climat de stabilitate Eh, transmițând un mesaj că se vede luminița de la capătul tunelului. Mulțumesc! So, if you allow me, I would still like to invite director eh, Jean-Marie Zay. Dacă îmi eh, permiteți, o voi invita pe domnul Jean-Marie Steidar, care este care se ocupă de Grecia în cadrul DG Regio. Sper că aveți vești bune în legătură cu evoluțiile viitoare. Jean-Marie. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. În câteva cuvinte, politica de coeziune reprezintă uh, o ocazie extraordinară în această uh, perioadă foarte dură. 2 miliarde de euro sunt disponibile, 22 de miliarde de euro pentru, sunt disponibile pentru Grecia. Doar un sfert din aceste fonduri au fost folosite pe teren. Sunt multe moduri prin care putem combate recesiunea. Comisia a creat un grup de acțiune și uh, acum uh, Grecia are sarcina de a accelera absorția pe teren. Avem uh, toate posibilitățile conform mecanismului de asistență tehnică și prin cap programul de capacitate administrativă al Fondului Social European de a face ca situația să se îmbunătățească. Un singur lucru trebuie spus. Avem nevoie de aptitudinile, de cunoștințele și de susținerea statelor membre și uh, Trebuie să ne asigurăm că statele membre lucrează împreună și că se ajută reciproc. Doresc uh, să vă dau uh, și câteva exemple concrete, să vă arăt ce măsuri luăm. La momentul de față, domnul comisar Han dorește să se concentreze pe câteva proiecte prioritare care au uh, impact important pe teren. Toate eforturile sunt concentrate asupra acestora, pentru implementarea acestor proiecte. Dorim uh, să facem ceva și în legătură cu problema lipsei de lichidități. În ultimele două luni am uh, mărit uh, rata de intervenție la maxim. Asta înseamnă că 400 de milioane de euro au fost adăugate la fondurile furnizate Greciei acest lucru s-a întâmplat recent pentru a furniza Greciei uh, lichidități. Și uh, Parlamentul și uh, Consiliul au aproape că au ajuns la un acord să mărească această sumă cu încă 10%, lucru care ar permite Comisiei să aloce aproximativ 400 uh, de milioane de euro uh, lichidități până la sfârșitul acestui an, cu ajutorul BEI am încercat să luăm măsuri uh, speciale pentru IMM-uri, pentru a le ajuta să-și rezolve problema lichidităților. Am creat un fond special de garantare pentru a permite acest lucru și vom mai lua o măsură, dar avem nevoie de ceva mai mult timp pentru că trebuie să modificăm regulamentul și aici avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Următorul punct de pagina de zi um, este referitor la acest regulament care va permite crearea unui fond de garantare pentru finanțarea um, cazurilor în care există probleme de lichidități. Trebuie să semnăm și un um, contract important de concesiune în Grecia pentru construirea de autostrăzi este uh, important să terminăm uh, construirea rețelei de autostrăzi din Grecia. Aici trebuie să lucrăm foarte intens cu autoritățile naționale pentru a vedea cum putem uh, reîncepe lucrul la infrastructura rutieră. Și o ultimă observație. Insist asupra importanței guvernanței. Este important, foarte important să modernizăm sectorul public, acesta trebuie modernizat pentru a deveni mai eficient, trebuie să încercăm să accelerăm procedurile, trebuie ca uh, principiul răspunderii să devină unul uh, cât mai real, să fie respectat. Trebuie să facem schimbări și în domeniul uh, achizițiilor publice, în domeniul cadastrului, în uh, toate aceste domenii trebuie să existe îmbunătățiri la nivel uh, guvernamental. Pe scurt, domnule președinte, politica de coeziune rămâne un instrument extrem de important în uh, lupta uh, pe care o duce Grecia pentru a ieși din această situație de criză. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune domnul președinte. Doresc să îl uh, informez pe domnul ministru că toate grupurile politice au convenit în cadrul comisiei noastre să lucreze la aprobarea acestui regulament care permite aprobarea suplimentării cu 10%, deci cu 400 de milioane de euro. Vom uh, vota la următoarea plenară asupra acestui raport. Uh, cu toții uh, lucrăm, inclusiv președinția poloneză. Totul va fi cu siguranță adoptat în următoarele două săptămâni. Astăzi începem și lucrul la câteva amendamente care vor permite crearea fondului de garantare și va accelera um, câteva proiecte. Grecia se confruntă cu o provocare foarte uh, importantă, dar știu uh, că putem avea încredere în dumneavoastră, domnule ministru, știu că nu veți uh, uh precupeți niciun efort în acest sens. Dacă nu mai sunt alte comentarii sau întrebări, doresc să mulțumesc domnului ministru. Uh, vreau să vă spun că sunteți oricând binevenit. Sper să veniți data viitoare cu vești bune, dar dacă aveți probleme, vă stăm alături, vă stăm la dispoziție să sperăm că se va termina și cu problemele cât mai curând. Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezență. Meeting continues, just if you give me two minutes. Vom continua reuniunea în două minute.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 to be Okay. So, dear colleagues, we continue our meeting. Dragi colegi, reluăm ședința cu punctul 3 de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului Consiliului 1083 din 2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară. Okay, as you know, and as you see, the chair is not here. După cum uh, vedeți, doamna președinte încă nu uh, a venit, dar uh, îl voi ruga pe reprezentantul comisiei să prezinte propunerea. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Pe scurt, vă voi prezenta ideile principale din propunerea de, din propunerea de modificare a regulamentului Consiliului în ceea ce privește instrumentele de împărțire a riscurilor, o propunere depusă de comisie pe 12 octombrie. Doresc să mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru că ne invitați să prezentăm uh, astăzi această propunere. Încă nu am avut uh, ocazia de a o discuta la Consiliu din cauza programului foarte încărcat. Înainte de a trece la esența propunerii, Permiteți-mi să dezvolt puțin câteva aspecte cruciale pentru a putea înțelege contextul propunerii. În primul rând, în ceea ce um, privește finanțarea um, uh, de finanțare. E important um, ca contribuție să vină atât de la nivel european, cât și prin programe naționale de cofinanțare. Al doilea lucru este referitor la constrângerile cu care se uh, confruntă uh, investițiile private în statele care suferă cel mai uh, mult de criză. În primul rând este bine cunoscut că politica de coeziune impune ca în majoritatea statelor membre să existe și finanțare Uh, din partea pub- uh, sectorului public sau uh, privat. Cofinanțarea este așadar necesară, în special în privința proiectelor care generează venit. Acordul, articolul 55 al regulamentului cuprinde prevederile legate de proiectele menite să genereze venit în viitor. Ne confruntăm cu o um, problemă, o lacună de finanțare uh, în uh, cadrul programului de fondurilor de coeziune și uh, FEDER. Pentru că finanțarea proiectelor care vor genera viitor nu pot veni din granturi din cadrul programelor de politică de coeziune. În ceea ce privește investițiile productive, în care investitorii folosesc uh, surse de finanțare diferite, printre care și datoriile sau granturile, pentru a uh, dezvolta în mod eficient aceste proiecte. În uh, circunstanțe normale, în condiții normale, beneficiarii finanțează costuri care nu sunt eligibile pentru granturi prin cadrul capitalului sau prin cadrul datoriilor. Prin obținerea de împrumuturi uh, de la bancă sau prin emiterea de obligațiuni. Um. Avem, de exemplu, situații în care un proiect este finanțat uh, printr-un grant, uh, prin ajutor de stat și finanțare suplimentare printr-o contribuție din partea sectorului public. Așa funcționează acest sistem de cofinanțare. E vorba de uh, finanțarea uh, dincolo de uh, sursele care vin de la nivel național sau de la nivel european. În al doilea rând, problema actuală cu care ne confruntăm legată de mobilizarea contribuțiilor de care avem nevoie la proiectele noastre. Ne confruntăm cu această problemă în special în țările afectate de uh, criză. Aici observăm că investitorii, investitorii privați și-au redus uh, drastic expunerea la riscurile legate de țări sau de proiecte. Observăm de asemenea că băncile naționale se confruntă cu probleme serioase de uh, lichidități și această situație este deosebit de gravă în Grecia. Uh, domnul ministru Crisohoidis a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă în mai multe planuri în Grecia. În cazul Greciei, mai multe uh, investiții uh, productive și de infrastructură, inclusiv proiecte cruciale din cadrul rețelelor transeuropene, sunt la ora actuală expuse riscului de a fi stopate, de a nu mai fi implementate, Uh, din cauza faptului că investitorii privați um, care sunt legați prin contract de aceste proiecte nu mai doresc să contribuie. Pentru că um, instituțiile financiare internaționale uh, nu mai doresc să susțină aceste proiecte. Această situație este agravată și uh, de lipsa de lichidități la nivel național și la nivelul băncilor naționale. Obiectivul propunerii depuse de, propunerii depuse de comisie este să depășească această situație de blocaj în care ne aflăm. Noi considerăm că acest lucru este posibil dacă combinăm resursele din politica de coeziune cu capacitatea de împrumut a BEI și poate la un uh, stadiu ulterior și uh, a altor instituții financiare cu misiune publică similară uh, Băncii Europene de Investiții. Aceste instituții pot continua să împrumute statelor și proiectelor implicate pentru a um, asigura fondurile necesare pentru ca aceste proiecte să continue. În acest context, vă voi uh, prezenta schematic uh, principalul conținut al uh, propunerii. Modificările se bazează pe prevederile existente din același regulament. Prevederi care spun că Banca Europeană de Investiții are un rol foarte important în ceea ce privește pregătirea proiectelor. Acest uh, lucru se referă în principal la proiectele majore, dar că ea joacă un rol important și uh, în uh, aranjamentele financiare și în încheierea de parteneriate public-private. Acest rol special al BEI, subliniat în regulament, a fost de asemenea subliniat și în declarația uh, guvernelor uh, europene, în declarația din 21 iulie al anului curent. Comisia și BEI au fost uh, invitate să consolideze sinergii, sinergiile dintre programele um, de împrumut și uh, mecanismele de asistență ale FMI și ale Uniunii Europene. În condițiile de față, BEI și celelalte instituții financiare necesită garanții suplimentare pentru a-și putea uh, continua activitățile de acordare de împrumuturi către statele implicate. Propunerea Comisiei are, prin urmare, ca scop să permită statelor membre, în cadrul mecanismelor de asistență ale FMI și ale Uniunii Europene, să um, garanteze împrumuturi și alte facilități financiare care ar uh, facilita um, asigurarea cofinanțării pentru proiecte. Un lucru care face parte din strategia de uh, intervenție în cadrul politicii de coeziune din statul membru implicat. Avem foarte multe proiecte care sunt blocate, care sunt uh, legate de uh, strategia de coeziune. Și noi dorim să ne concentrăm pe acea parte care nu uh, primește finanțare din partea surselor naționale sau din partea Uniunii Europene. Această propunere a fost elaborată ca urmare a discuțiilor noastre cu BEI și uh, are în vedere în special garanțiile și împrumuturile prin BEI. Avem ca scop maximizarea uh, surselor de finanțare. Și uh, am extins de asemenea regulamentul pentru a permite implicarea organismelor naționale sau internaționale din sectorul privat, um, organisme care ar putea furniza un tip similar de garanții care să fie acceptabile de către BEI. Pentru a asigura, uh, pentru a furniza aceste garanții, ar trebui ca um, regulamentul Consiliului să fie modificat uh, foarte mult și va trebui ulterior să modificăm și normele de punere în aplicare. Acest lucru poate avea consecințe foarte ample pentru uh, implementarea ușoară și fără probleme a instrumentelor financiare care există deja. Și de aceea am ales să nu uh, modificăm chiar atât de mult regulamentul. Pe de altă parte, observăm că dificultățile tehnice asociate pregătirii și negocierii acestor instrumente de împărțire a riscurilor cu instituțiile financiare și foarte adesea capacitatea instituțională limitată disponibilă în statele membre implicate, um, Comisia a propus să implementeze aceste instrumente prin uh, un program de, manage, de management uh, indirect, dar centralizat. Acest lucru ar fi în conformitate cu prevederea generală uh, care există în cadrul regulamentului financiar. Comisia intenționează să folosească modelele existente de uh, instrumente de împărțire a riscului, instrumente care sunt deja implementate în cadrul acelui alt mecanism de uh, gestionare indirectă comună. Și folosim uh, ca model finanțarea bugetului european. Poate că știți că Uh, facilitatea de împărțire a riscului din cadrul programului 7 uh, sau instrumentul de împrumut uh, pentru rețeaua europeană de transport. După, cred că știți că aceste modele sunt bune și dorim să le implementăm și noi, să le copiem în acest caz specific. Totuși, ce, noi considerăm că nu este posibil la momentul de față să stabilim condițiile și posibilitățile precise care s-ar crea în cadrul unui astfel de instrument de împărțire a riscului. Scopul nostru, când am venit cu această propunere de modificare, a fost să introducem o clauză care să ne permită să analizăm cu mai multă atenție solicitările primite din partea statelor membre uh, pentru a putea veni cu uh, politici noi. E important să înțelegem că aceste amendamente nu pot fi foarte detaliate, că trebuie să menținem uh, o anumită flexibilitate. E important, de asemenea, să precizăm că finanțarea acestor instrumente de împărțire a riscurilor uh, trebuie să vină în întregime din resursele deja alocate statelor membre implicate și că uh, conform programelor de coeziune existente. De aceea Uh, nu vor exista consecințe bugetare. În cazul Greciei, de exemplu, banii ar veni din uh, fondurile alocate, fondurile care sunt deja incluse în programele uh, privitoare la Grecia, dar care nu sunt nu au fost practic alocate în proiecte. E important ca aceste alocări financiare puse la dispoziție de statele membre din programele curente către aceste instrumente de uh, împărțire a riscurilor să fie um, controlate și gestionate uh, cu foarte multă atenție pentru a nu crea datorii suplimentare la bugetul Uniunii Europene sau la bugetul statului membru implicat. Deci avem o prevedere scrisă pentru a ne asigura că se respectă acest principiu. Există și câteva prevederi referitoare la refolosirea resurselor în cazul în care resursele nu au fost epuizate. Deci aceste resurse nefolosite pot fi reinvestite. În contextul programului, dacă un stat membru este eligibil pentru uh, un program de asistență al uh, Uniunii Europene sau pentru un posibil transfer uh, de resurse um, în cadrul programelor de coeziune. Cam acestea sunt uh, principalele idei ale propunerii noastre. Mulțumesc! Sorry, I, I, I just would like to now maybe to take the, the floor. Îmi cer scuze, dar mi-aș permite să iau eu cuvântul acum și să spun următoarele. Înțeleg că persoana care răspunde pentru acest raport, așa cum uh, spuneați, e vorba de o clauză de abilitare care să ne permită să venim cu un instrument uh, care are menirea să răspundă la situație concretă. În general, pot să spun că sunt în favoarea unui astfel de tip de instrument de partajare a riscurilor, în special în vremuri ca acestea, pentru țările care suferă de pe urma unui rating teribil de prost și un astfel de instrument poate fi foarte util împreună cu politica de coeziune. Îndoielile mele însă se leagă de mai multe chestiuni din acest regulament și voi discuta și cu raportorii mei din umbră aceste aspecte. Este doar un prim schimb de opinii. Abia am stabilit cine va fi raportor din umbră. Este așadar uh, un început de drum. Însă va trebui să identificăm acele țări care vor fi eligibile pentru astfel de instrumente pentru că există un risc minim de incertitudine în modalitatea în care venim să oferim această nouă oportunitate. Cred că aici va trebui să venim cu precizări și mai cred că va trebui să discutăm cu Comisia și cu Consiliul despre formatul uh, decizional vis-a-vis -vis de acest uh, vis-a-vis de crearea acestui instrument de partajare a riscurilor. Dacă să fie vorba de o decizie administrativă sau de un act delegat, și aici se impune o clarificare. De asemenea, nu e clar, dar fiind vorba că e un nou instrument, nu e clar așadar care va fi rolul acelor uh, instrumente de gestiune aplicate în cadrul instrumentelor de finanțare. Nu e clar dacă acestea vor fi identificate ca elemente importante pentru crearea acestui nou instrument, de asemenea și legătura cu regulamentul financiar. Și aici consider că este nevoie de o discuție mai amplă. Și apoi tot complexul uh, de probleme vis-a-vis -vis de câți bani pot fi alocați pe astfel de instrumente. Putem avea așadar o afirmație generală acum uh, în sensul că deschidem posibilitatea unui astfel de instrument. Semnalez așadar doar acele domenii unde consider că se impun discuții mai aprofundate. Și aș dori să spun și raportorilor din umbră că mi-a parvenit uh, numele dumnealor, mulțumesc grupurilor pentru desemnarea acestora, așadar uh, acei dintre dumneavoastră care doresc să intervină și uh, la acest uh, prim schimb de opinii uh, o pot face. Doamna Kleber. Wanted to, I wanted to, to ask as well regarding the, this third Da, ați uh, menționat uh, principalele lucruri. Vreau să întreb doar uh, în legătură cu o clarificare se referă la procedura de aplicație pentru statele membre modul în care va arăta acest proiect, cine e eligibil, deci ar trebui să vedem mai în detaliu aceste lucruri. Cred că va fi una din principalele probleme, dacă mă întrebați pe mine și mă întreb dacă în legătură cu a treia propunere mai putem vorbi despre o clauză de caducitate sau retroactivitate, probleme importante în propunerea, a doua propunere formală. Și vreau să mă întreb în legătură cu calendarul. Is it gonna stop with the next period or is it... Procedura se va opri uh, odată cu noua perioadă sau va continua? Asta ar fi întrebările mele, dar în rest, doamna președinte deja a prezentat bine lucrurile. Mulțumesc. Domnul Fanister, vă rog. Voorzitter, alleen maar één, één aanvullende vraag in de zin van... Kijk, dit... Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamna președinte. E vorba de un nou instrument și uh, afectează cursul lucrurilor pentru următoarea perioadă. E un instrument, cred eu, foarte uh, pozitiv, care va putea genera mai multă activitate, dar va fi examinat uh, foarte atent uh, din punct de vedere al controlului bugetar. Acum se pune întrebarea dacă trebuie schimbate lucrurile acum sau poate face parte din discuțiile noastre pe la un nou regulament. Eu cred că trebuie să dezbatem mai în amănunt decât a făcut-o până acum. Mulțumesc, domnul Godmanis. Ivaș, Ivaș, Godmanis, nu Ivan, <laughs> cum a spus doamna președinte. Doamna președinte spune, îmi pare rău, dar seamănă cu Ivan. Da, domnul Godmanis, uh, Mă scuzați, dar cred că uh, Comisia de Bugete va elabora un aviz și eu uh, particip și la acea comisie. Uh, eu aș fi precaut aici. Există două elemente în care. În 2009 a fost vorba de 6 miliarde alocate la începutul lui 2009. Această sumă a fost față de ajutor și, în al doilea rând, pentru țările care au avut uh, o, desc- o descreștere mai, de mai mult de 10% din PIB sau au avut un acord de creditare cu Comisia, au fost, le-au alocat 0,07 miliarde cu cofinanțare. Acum e a treia încercare uh, să ajutăm țările care se află în pericol. Însă există niște probleme principale. În primul rând, pe cine anume să ajutăm? Pentru că dacă încercăm să-i ajutăm pe cei care au probleme cu absorpția fondurilor, am ultimele date din 1 uh, octombrie, nu noiembrie din nefericire, dar octombrie. Pot spun că nu are nicio legătură cu deficitul uh, bugetar, uh, rata de absorpție. Sunt țări cu o situație bună a deficitului, dar cu absorpție foarte mică. Comisia știe asta. Deci întrebarea este care vor fi parametrii uh, luați în considerare pentru țările care vor uh, face cererea asta înainte de programare. Asta e numărul unu, pentru că dacă aceste, acești parametri nu vor fi precizați, se poate întâmpla să nu dăm banii cui trebuie. În al doilea rând, din punct de vedere al bugetului, aici există un pericol. Dacă banca de investiții va da garanții țărilor din statele membre pentru a emite, pentru a da împrumuturi beneficiarilor, uh, pentru a demara anumite proiecte, întrebarea e ce se va întâmpla dacă unele proiecte uh, nu vor avea succes. Cine va garanta apoi pentru Banca de Investiții? Comisia spune că nu e o mare problemă, pentru că bugetul european alocat pentru coeziune va fi o, constituie o garanție. Dar asta e ca întrebarea cu ou și găina. Uh, la început trebuie să dăm plăs preliminare pentru coeziune până la 35% după uh, sistemul existent. Întrebarea este, dintr-un, punct de, dintr-un anumit punct de vedere, poate părea ok, dar până la urmă noi suntem proprietarii BEI, noi, europenii, deci cine va da BEI uh, garanțiile? că garanțiile acordate băncilor din țările membre vor fi respectate și sigure. Mulțumesc. Mulțumesc dacă nimeni nu mai are niciun comentariu. Ba da, domnul Pipă. Ja, vielen Dank. Also ich habe heute... Mulțumesc. La explicațiile reprezentantului Comisiei am avut o, uh, o senzație oarecum neplăcută. Ce am senzația că e într-un fel, ultima săgeată din coș pe care o avem la dispoziție. Și dacă acum ar trebui cu fonduri de uh, coeziune pentru noi linii de credite pentru băncile grecești, atunci doresc să mă asociez antevorbitorului și să întreb ce se va întâmpla dacă lucrurile nu vor funcționa. Doamna Hübner a vorbit de o clauză de abilitare. Mă întreb dacă lucrurile ar mai fi controlabile. Cine va fi abilitat să ce? Eu, în calitate de deputat, mă simt uh, oarecum depășit să mai evaluez aceste lucruri. Uh, lucruri care se vede și din timpul uh, care necesar reprezentantului Comisiei să descrie un instrument uh, care părea mm, unul ușor. Eu cred că avem nevoie de mai multe informații pentru a putea lua decizie. Domnul Luhan. Ascultat și eu cu mare atenție ce a prezentat uh, reprezentantul uh, Comisiei. E un instrument care se pare că vrea să contribuie într-un mod sau altul la dezvoltarea coeziunii în Uniunea Europeană, însă în același timp se, pune, se nasc multe semne de întrebare. Unul care se naște pentru mine, primul și cel mai important, din punctul meu de vedere, este... I, I think we don't have translation, or maybe we do. I don't. Exact. Um, cea, cea mai mare semn de întrebare care se naște pentru mine este, totuși, um, această coeziune care vrem noi să o realizăm, cine o va realiza? Acești bani care vor uh, să se îndrepte, să se cheltuiască pe ultima sută de metri, la cine vor fi direcționați? Cine va avea uh, acces mai ușor la ei? Nu cumva guvernele care au bani, putere financiară mai mare și au bani mai mulți, în comparație cu guvernele mai slabe? Și atunci, cum reacționează um, acest efect asupra țărilor mai slab dezvoltate? Eu cred că ăsta e un punct care trebuie ridicat și discutat în mod concret Trebuie văzut în mod concret dacă aceast, acest așezământ, dacă această formulare și această, acest conținut în momentul de față prezentat nu avantajează cumva guvernele mai puternice și acționează contradictorii cu principiile coeziunii. Asta este un punct foarte, foarte sensibil. Uh, Yes, Joachim Zeller. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Domnul Zeller, mulțumesc, doamna președinte. Am senzația că unii dintre colegii noștri dispun de mai multe informații. Eu va trebui să mă bazez pe ceea ce am auzit acum și de aceea nu, mă, nu pot decât să mă asociez întrebărilor uh, domnului Piper și Luhan pentru că mie mi-amintește acest demers uh, de o procedură care este la ordinea zilei în uh, administrațiile naționale când uh, vine luna decembrie, când se încearcă cheltuirea tuturor banilor bugetați pentru a evita o reducere a bugetului în anul viitor. Întrebarea este dacă aici folosim instrumentele uh, corecte. Înțeleg că în alte domenii se planifică de asemenea ca prin intermediul unor susțineri financiare din partea BEI să se creeze în uh, limbaj modern acum un fel de efect de pârghie, însă toate aceste fonduri sunt doar bani împrumutați care comportă costuri. Eu cred că uh, banii uh, trebuie pus la dispoziția statelor acolo când o finanțare proprie este posibilă, uh, pentru că altfel um, partea de cotă proprie de finanțare costă de asemenea bani, costuri care se adună în viitor. De aceea nu prea înțeleg propunerea. Pentru că acolo unde, în momentul de față, nu există posibilitatea cofinanțării. Cum oare se va putea realiza o rambursare a fondurilor puse la dispoziție de BEI? Sau va fi într-adevăr o posibilitate pentru cei care mai au ceva bani în buzunar și care își pot permite cofinanțarea și ca să pună în aplicare proiectele deja pregătite însă nu cred că ăsta este sensul nou, nou, noului regulament și nici de cum nu corespunde principiului coeziunii să de a ajuta regiunile cele mai slabe să recupereze deficitul de dezvoltare. De aceea, cred că lucrurile trebuie analizate mai temeinic și m-ar interesa și un document scris uh, pe care să-l putem discuta. Mulțumesc, doamna Mazzoni. Grazie, președinte. Eu... Mulțumesc, doamnă președintă. Mă alătur și eu întrebărilor uh, anterioare pentru că sunt foarte bune și adaug uh, și eu o întrebare în legătură cu procedura. Mă întreb dacă acest regulament uh, va fi, această modificare va fi pusă în aplicare accelerat, la fel cum s-a întâmplat și cu precedenta modificare care va fi votată la Strasburg la următoarea sesiune. Și a doua întrebare. Da, președinta spune, e doar primul schimb de uh, opinii. Deci e vorba doar de o uh, demarare a unei, unei, a treia, unei a treia modificări. Deci e un prim schimb de opinii. Doamna Mazzoni, eu am întrebat dacă va avea același calendar uh, și dacă nu vom putea să discutăm uh, pe larg, cum s-a întâmplat și cu precedenta modificare. Pentru că există multe întrebări și eu aș dori să dispunem de mai mult timp ca să ne gândim la toate aceste lucruri. Dar pe fond aș vrea să întreb uh, dacă e posibil să clarificăm uh, problema fondurilor necheltuite, la care, problema la care se face referire. E vorba de fondurile de pe anii trecuți sau de pe întreaga programare destinată fiecărui stat în parte. Pentru că și acest punct este unul foarte important, cred eu. Thank you very much. Is there any other question? Yes, François Alfonsi. Mulțumesc. Încă o întrebare, domnul François Alfonsi. Mulțumesc, înțeleg și eu uh, preocupările și rezervele exprimate aici, dar cred că trebuie să ne gândim că situația e foarte complexă în țările din Sud, mai ales Grecia. E vorba de o măsură care încearcă să soluționeze o problemă și să consolideze, aș spune eu, eforturile făcute față de aceste țări și cred că trebuie să privim lucrurile nu cu scepticism, ci cu mai mult spirit de cooperare cu aceste țări. Pentru că pe viitor nu putem să vorbim doar de rigoare bugetară, ci să începem de asemenea să avem o perspectivă de viitor și o perspectivă constructivă pentru toate țările acestea atât de afectate acum de criză. Președinte, am mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Cred că numele tuturor raportorilor din umbră pot spune că a fost foarte util să ascultăm aceste întrebări, pentru că se referă la toate zonele în care încă sunt neclarități. Acum aș cere domnul Rudolf Nisler să încerce să răspundă la întrebări, dacă se poate, în acest stagiu, și vă mai informez că atunci când un director Nisler își va încheia cuvântarea, atunci nu, nu va trebui să ia comisia noastră nicio hotărâre astăzi, e doar de încep, vorba doar de începutul dezbaterii. Nu avem nicio procedură accelerată, așa cum am avut pentru modificările anterioare. Spun asta pentru că trebuie să mă duc în 5 minute să vorbesc despre politicile noastre în altă sală, deci îl las la prezidiu pe Steaua Rakakis. Deci, după uh, prezentare, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Nu trebuie să luăm o hotărâre. Vă mulțumesc. Mrs. Hübner. Da, mulțumesc, doamnă Hübner. Aș dori să spun în acest moment că m-am așteptat într-adevăr la multe întrebări, la multe dintre cele pe care mi le-ați adresat deja, pentru că într-adevăr propunerea noastră depășește cumva rolul acoperit de politica de coeziune. E vorba de o propunere care dă posibilitatea de a crea instrumente pentru ca banii să uh, treacă de la politicile de la coeziune spre un sistem de management direct uh, care a fost uh, gândit de comisie cu BI ca partener pus în aplicare conform regulilor generale ale regulamentului financiar. Asta încă nu am discutat până acum în contextul politicilor noastre și înțelegem acest lucru și mă bucură că împreună cu colegii mei să pot să vă stau la dispoziție și să putem discuta toate aspectele importante uh, pe care le veți considera necesar uh, de, necesar de discutat. Uh, ultimul coleg care a luat cuvântul a spus că acestea trebuie înțelese ca măsuri complementare care vin în sprijinul uh, pune în aplicare măsurilor de politi- legate de politica de coeziune. Exact asta încercăm noi. Deci, încă o dată, ce facem noi astăzi cu uh, acum e că ne referim la un, o componentă care nu e acoperită de politicile de coeziune. Uh, deci nu e vorba nici de o contribuție europeană, nici de una care vine de la cofinanțare, de care ne-am ocupat deja în această propunere, pentru a ajuta țările aflate într-o situație de criză. Nu, e vorba de o, a, un al treilea aspect care e absolut necesar pentru a implementa proiectele la fața locului concesiile acordate Greciei niște uh, întreprindere de, de multe miliarde de dolari, uh, aproximativ jumătate din aceștia provin din surse care nu sunt europene, nici naționale. E vorba de contribuții ale sectorului privat. Contribuții care nu se concretizează. De aceea operațiunile sunt uh, sistate sau suspendate înțelegerea era să deblocăm situația cu uh, participarea din nou a contribuțiilor private. Și uh, se pare că proiectele acestea se mișcă și e important de înțeles acest lucru. Cine ar fi eligibil, s-a întrebat aici. E clar că noi am fost inspirați de situația din Grecia pe care am uh, cercetat-o de aproape la nivel de proiecte, însă considerăm că suntem într-un context de criză gravă și ne-am aflat o situație similară cu cea altor țări care actualmente mm, beneficiază de programe de asistență UE sau FMI. Deci trebuie să fie aceleași măsuri ca cele pentru propunerea ă, de a rezolva problema ă, ă, lipsei de lichidități. Deci n-ar fi nicio diferență. Însă există o diferență atunci când e vorba de întrebare dacă ar trebui într-adevăr să avem aceste măsuri de susținere uh, într-adevăr, pentru că în acest caz ar fi nevoie de o analiză uh, a Comisiei Europene și să se ia o decizie de la caz la caz. Asta nu înseamnă că în mod automat am face asta pentru toate țările în cauză. Lucru foarte important. Deci un factor diferit față de uh, propunerile anterioare. Uh, I think the, the very important uh, issue that uh, uh, should be Cred că trebuie, înțele trebuie înțeles că domnul Piper s-a referit la acest lucru. Că e ultima săgeată din tolbă, mă rog, a spus el, ultimul cartuș, nu știu. Uh, nu e vorba de cheltuiala banilor, tuturor banilor până la sfârșitul anului, deci bani pe care altfel nu i-am fi cheltuit. Nu ăsta e scopul. Scopul este de a debloca proiecte pentru care e nevoie de implicarea sectorului privat. În acest scop facem noi aceste eforturi, sau sugerăm să se facă aceste eforturi. De asemenea, când e vorba de întrebarea cum se leagă aceste reguli de politica de coeziune uh, cu rolul nostru pe care îl avem în cadrul regulamentului general, nu e vorba de niciun vid uh, legislativ. Uh, trebuie să țineți cont că avem aceste două instrumente care funcționează, LGDT și RSFF sunt instrumente uh, care corespund uh, acestor reglementări pe care sugerăm noi să le folosim aici și sunt sub controlul Comisiei Europene și sunt puse în aplicare cu parteneriate cu Banca Europeană pentru Investiții. Deci nu suntem într-un teritoriu virgin, ca să spun așa. Noi putem utiliza deja aceste, uh, această legislație deci asta ca să putem acționa cât mai rapid. Bun, uh, eu zic să rămânem aici, să ne oprim aici cu primele răspunsuri. După cum am spus, vă stau la dispoziție, vă stăm la dispoziție pentru orice alte explicații uh, sau uh, alte clarificări ale, ale propunerii noastre. Președinte, mulțumesc pentru răspunsuri și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și vom reîncepe dezbaterea cu privire la întregul set de eh, reglementări. Eh, propun eu ca domnul Nicola Martin, director general, să ne facă prezentarea și apoi să dăm cuvântul raportorilor și dacă avem timp, tuturor raportorilor din umbră, pentru că știți că trebuie să terminăm la ora 6. Deci, eh, reprezentantul Comisiei are cuvântul. Thank you very much, Chair. And... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru oportunitatea de a veni în fața acestei comisii, Comisia pentru Afaceri Regionale, pentru a vă prezenta uh, pachetul legislativ pentru politica de coeziune, norma adoptării acesteia de către Colegiul uh, de Comisari. Uh, Înțeleg că avem timp limitat, pe de altă parte este vorba de un pachet foarte complex de reglementări. Așadar, ceea ce voi face este să profit de ocazie și să vă dau să vă creionez o privire de ansamblu asupra elementelor cheie din acest pachet, care vor constitui baza unui prim în schimb de opinii. Însă, bineînțeles că vă stau la dispoziție Uh, și cu clarificări uh, uh, suplimentare pe anumite elemente, dacă va fi necesar. Documentul de lucru care a fost elaborat de raportori în ceea ce privește regulamentul privitor la dispozițiile comune constituie un bun pas de plecare pentru că se referă la elementele cheie din propunerea comisiei și sublinează acele aspecte care necesită o examinare mai detaliată. Așadar, pachetul este un relativ complex pentru că conține un regulament general care conține reguli generale care nu se referă doar la uh, politica de coeziune, ci și la dezvoltarea rurală și la pescuit. Și apoi există reglementări specifice diferitelor fonduri pentru uh, Uh, fondul de dezvoltare regională, pentru fondul de coeziune, pentru uh, fondul social și un regulament separat pentru cooperarea teritorială și apoi încă un regulament pentru grupările europene de cooperare teritorială. Toate acestea constituind întregul pachet. Voi spune acum câteva cuvinte cu privire la regulamentul general și apoi uh, cu privire la fondurile specifice cu uh, excepția politicii fondului de social care este prezentat în Comisia de Resort. Politica uh, de coeziune își dorește o anumită continuitate în baza articolului 174 a tratatului. Se introduce însă și legătura cu strategia Europa 2020 și vom vedea cum anume se reflectă aceasta în ceea ce privește mecanismele și programele propuse. Se preved uh, până acum două ținte majore care înlocuiesc obiectivele pe care cunoșteați până acum. Este vorba de investiții pentru creștere și ocupare și cooperarea teritorială la nivel european. Este important pentru că sublinează faptul că uh, politica este una de investiții pentru regiuni, toate acestea existând uh, o distinție între nivelul de finanțare acordat diferitelor regiuni. Vă prezint Vă prezentasem aici un tabel a bugetului însă uh, nu îl voi uh, descrie în detaliu, ci îl puteți consulta uh, la dosar. Probabil că <clears throat> cunoașteți care este acoperirea finanțării și distribuția pe trei tipuri de categorii. Este unul din elementele noi din propunerea comisiei, care a figurat desigur și în propunerea cadrului financiar multianual. <clears throat> Este vorba de uh, <clears throat> criteriile de uh, convergență și eliminarea uh, acestora în următoarea treaptă și uh, referirea la uh, produsul național brut pe cap de locuitor, în schimb. Apoi, uh, păstrarea unei plase de siguranță pentru a asigura un anumit nivel de finanțare pentru a depăși acest și a susține acest proces de tranziție. Și aici uh, o imagine utilă pentru că prezintă o simulare a eligibilității diferitelor categorii de regiuni pe baza ultimelor date disponibile, însă trebuie menționat aici și că se vor uh, utiliza cele mai recente date disponibile pentru determinarea eligibilității regiunilor și a categorisirii acestora. Și aici, uh, în ceea ce privește fondul de coeziune, o simulare a statelor membre uh, care s-ar califica se bazează tot pe uh, produsul național brut pe cap de locuitor și <clears throat> pe viza de investiții în proiecte de mediu și în uh, proiecte transeuropene de transport. Apoi, cum anume se va uh, îmbunătăți partea de programare strategică? Și asta sublinează modul în care dorim să îmbunătățim uh, uh gestionarea și parteneriatele Întrevedem uh, acest lucru prin introducerea unui cod de conduită european, unul dintre elementele prezentate în propunerea Comisiei, pentru a putea astfel să oferim un punct de referință pentru implementarea principiului de parteneriat prin intermediul acestui cod de conduită care uh, va fi adoptat prin intermediul unui act delegat. Asta pentru a evidenția Uh, cele mai bune practici și a ne asigura astfel că parteneriatele funcționează bine. Și, desigur, există mai multe modalități de a obține această guvernanță uh, pe mai multe nivele. Și apoi mai există și celelalte principii cheie uh, menționate în dispozițiile comune, în special în ceea ce privește egalitatea de gen și nediscriminarea și dezvoltarea durabilă. Apoi, Uh, vis-a-vis -vis de cel de-al doilea element al abordării strategice și anume legătura cu strategia 2020. Modalitatea de a obține această convergență este de a avea o listă de obiective tematice derivate din strategia 2020 și <clears throat> care țin cont de obiectivele prioritare, dar și de uh, inițiativele emblematice pentru a acoperi domeniile cheie asupra cărora se vor concentra investițiile. Important este că acestea sunt comune pentru toate cele cinci fonduri, oferind uh, un punct de plecare, un punct de referință pentru toate fondurile care se încadrează la acest uh, <clears throat> cadru strategic comun. Apoi, în ceea ce privește mecanismul uh, practic, de a traduce în practică, față de programare, avem uh, trei etape aici, începând de la cadrul strategic, document care ar urma să fie adoptat de comisie și care prevede o investiție cuprinzătoare uh, de o strategie cuprinzătoare investiții pentru toate fondurile ca modalitate de a atinge obiectivele comune. Așadar, un punct de referință pentru procesul de planificare care urmează să aibă loc în statele membre, începând de la obiectivele tematice și apoi creionând mai în detaliu prioritățile de investiții. Și acest lucru va fi un fel de uh, linie directoare și în ceea ce privește coordonarea dintre diferitele instrumente de uh, finanțare și legătura între uh, opțiunea investițională și programele uh, naționale și recomandările specifice fiecărui stat membru. Apoi, la nivel național, se va utiliza cadrul strategic comun ca punct de referință și se va elabora un uh, contract de parteneriat per stat membru care uh, este echivalentul actualului uh, actualei declarații naționale. <clears throat> Așadar, este locul în care se cristalizează discuțiile care ar trebui să aibă loc pentru uh, a defini opțiunile de finanțare uh, și uh, structura de planificare. Și acest contract de parteneriat cuprinde toate aceste aspecte și se prezintă Comisiei împreună cu toate uh, aspectele operaționale. Va fi vorba așadar de un singur document pe stat membru care va conține o sinteză cu privire la modalitatea de folosire a fondurilor defalcat pe obiective tematice și cu trimitere la abordarea integrată vis-a-vis -vis de uh, dezvoltarea teritorială care ar trebui să evidențieze utilizarea acestor uh, fonduri și aici ar trebui de asemenea să se menționeze și aspectele cheie uh, menite să asigure o implementare eficientă. Apoi, și aici nu am niciun uh, uh, slide pregătit, Probabil că cunoașteți deja situația. În, în orice caz trebuie detaliată și opțiunea pentru priorități. Aș dori să mă concentrez asupra elementelor noi noi am încercat uh, să vedem cum anume se poate îmbunătăți performanța finanțării politicilor de coeziune și cum am putea să ne concentrăm mai mult asupra rezultatelor. Mecanismele pe care le-am prevăzut se leagă, uh, printre altele, și la utilizarea unor condiționalități, plecând de la acelea ex ante, care au menirea să ne asigure că de la implementarea programului există niște condiții prealabile care sunt necesare pentru atingerea unei finanțări eficiente pentru obiectivele specifice. Este vorba de o anexă la regulamentul uh, privind dispozițiile comune, unde se specifică acele elemente cheie care ar trebui să existe la nivelul unui stat membru, strategii uh, de pildă, care sunt necesare pentru a asigura că finanțarea poate fi utilizată. Așadar, o autoevaluare a statului membru urmată de o examinare din partea Comisiei. Și dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, în cazuri serioase, flux de finanțare nu va fi demarat până nu se uh, creează acele condiții pentru utilizarea eficientă a fondurilor. Al doilea tip de condiționalități care este Uh, nou este condiționalitatea macroeconomică, aspect nou, dar se, se leagă politicile de coeziune de performanțele macroeconomice. <clears throat> Așadar, uh, se leagă aici și de recomandările Consiliului vis-a-vis -vis de uh, bună guvernare nu am timpul necesar pentru a explica în detaliu mecanismele, însă există de fapt două mecanisme separate. Unul prin care Comisia poate solicita amendamente la contractele de parteneriat pentru a redirecționa finanțarea spre utilizarea cea mai eficientă pentru a susține recomandările Consiliului și, în al doilea rând, în situațiile în care un stat membru nu a implementat în mod eficient uh, recomandările Consiliului sau nu a făcut uh, aranjamentele necesare pentru asistență financiară, se poate apela la suspendarea plăților și a alocărilor. Și al treilea tip de condiționalitate se referă la cadrul de performanță și revizuire. Aici încercăm să ne asigurăm că prin aceste fonduri se atingă obiectivele. Acest lucru pe baza unor indicatori și cu această trimitere, ideea este că pentru fiecare program ar trebui să existe un cadru clar care să identifice elemente uh, cheie de atins pe parcursul implementării și care să vizeze și un set de indicatori, uh, în special uh, acei care să reflectă rezultatele și acest lucru ne va permite să evaluăm dacă atingerea priorităților este la zi sau nu. Și într-o a doua etapă, <clears throat> uh, atingerea acestor uh, indicator se va lega și de alocarea rezervei de performanță, care se cifrează la un stat membru va putea așadar beneficia de această rezervă pentru a finanța cele mai bune uh, programe, baza evaluării din 2019. Mai există o situație în care există o subperformanță și în care nu există uh, măsuri care se pot lua. Atunci există varianta suspendării. Doresc să mai subliniez foarte pe scurt doar câteva elemente în legătură cu dezvoltarea locală a comunităților. Un lucru foarte important pe care l-am realizat este că avem un set de reguli comune pentru toate fondurile. Avem așadar un mecanism de dezvoltare de jos în sus. Și uh, acest lucru este considerat ca fiind o abordare foarte utilă. Uh, reprezintă un uh, set comun de reguli care um, permite ca cei din um, grupul local de acțiune să își coordoneze um, fondurile. În legătură cu instrumentele uh, financiare, am învățat foarte multe în ultima vreme um, despre instrumentele financiare, pentru că le-am tot folosit. Am uh, aflat și că avem nevoie de un cadru complet care să elimine restricțiile de utilizare a instrumentelor financiare. Trebuie să ne asigurăm că există reguli clare de la început uh, și ne bazăm pe experiența comună care permite statelor membre să folosească uh, instrumente care au fost deja testate și permite utilizarea de opțiuni noi, printre care și posibilitatea de a utiliza platforme de finanțare europeană, dar de asemenea și uh, de a folosi și măsuri uh, customizate, fonduri speciale um, a căror uh, adecvare este de fapt garanta, garantată. Statele membre pot folosi aceste modele pe care le pot pune pe picioare foarte repede. Există o gamă întreagă de opțiuni care pot um, facilita utilizarea instrumentelor financiare. Foarte pe scurt, trebuie să subliniez că unul uh, dintre obiectivele pe care le-am atins a fost să uh, introducem un set comun de criterii de eligibilitate pentru toate fondurile și avem și mai multe uh, opțiuni pentru um, costurile simplificate. Astfel, statele membre pot folosi această variantă de costuri simplificate, rate fixe, modele uh, bazate pe resurse și dorim să extindem um, aceste, această categorie și să facilităm accesul la ea. De aceea am creat un set de prevederi um, speciale. O scurtă prezentare a uh, aranjamentelor privind gestionarea și controlul financiar avem o propunere pentru revizuirea regulamentului financiar, de care am ținut cont în propunerile pe care le-am făcut pentru politica de coeziune. Avem un proces nou de acreditare, um, avem uh, un pro proces de um, verificare a um, respectării regulilor, avem uh, o autoritate de certificare, autoritate de acreditare, Uh, respectăm, uh, verificăm uh, respectarea de către statul membru a obligațiilor sale și vrem să există o proporționalitate între nivelul de risc și finanțare. Avem și o verificare anuală și o aprobare anuală a fondurilor care se acordă, un lucru transpus din regulamentul financiar și un element nou de Uh, auditare în mod uh, mai echitabil, mai proporțional. Doar am dorit uh, să simplificăm sistemul. Nu avem acum, din păcate, timp pentru a studia acest subiect în detaliu. În legătură cu regulamentele specifice, de exemplu, regulamentul FEDER, trebuie subliniat că există câteva restricții pe care le-am introdus, restricții noi, care se leagă în special de uh, asistența oferită uh, sectorului care este acoperit de schema de comercializare a emisiilor, um, chestiunile legate de tutun, uh, de scoterea din funcțiunea instalațiilor nucleare și există restricții și în ceea ce privește asistența acordată întreprinderilor mari. Deci există uh, zone specifice care sunt avute în vedere. În uh, regulamentele uh, specifice fiecărui fond există un element legat de procesul de concentrare. Trecem de la obiectivele tematice la priorități de investiții. Avem o formulare uh, mai direcționată a obiectivelor uh, pentru care se poate folosi un anumit fond. Să dau uh, aici um, exemple, de exemplu, uh, trecerea la o economie cu emisii mai mici de carbon. În legătură cu concentrarea tematică, încă o dată e vorba de un proces specific fiecărui fond. În cazul FEDER am introdus un mecanisme care erau deja subliniate în propunerea privind cadrul financiar multianual, în care exista uh, distinția între uh, uh, trecerea de la zonele mai puțin dezvoltate către cele mai bine dezvoltate. Avem trei obiective tematice specifice legate de energiile regenerabile și de eficiența energetică, competitivitatea IMM-urilor și inovare. Deci cercetare și inovare, uh, eficiență energetică și uh, asistență oferită IMM-urilor. Aveți acolo și procentele, cel puțin 20% trebuie să meargă către uh, eficiență energetică și regenerabile. În regiunile mai puțin dezvoltate am prevăzut ca 50% din resurse să fie folosite pentru acele trei obiective uh, tematice și 6% din uh, finanțare să meargă către eficiență energetică și regenerabile. Cam acesta este sistemul de uh, concentrare tematică pentru FEDER. Doresc să vă atrag uh, atenția asupra modului în care în regulamentul FEDER am descris un mecanism menit să ofere o mai mare vizibilitate investițiilor în dezvoltare urbană. Cel puțin 5% din resursele FEDER trebuie să fie folosite pentru uh, dezvoltare urbană integrată și uh, durabilă. So, given, given the limited time and given the importance... Pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție și pentru că doresc să mă concentrez pe uh, regulamentul general, uh, voi spune că uh, urma să vorbesc despre uh, fondurile de coeziune și cooperare teritorială în, următoare, în uh, restul prezentării, dar mă voi concentra uh, pe părțile cele mai importante și mă opresc aici, așadar. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă, spune președintele. Am fost prost înțeles. Eu am spus că voi da mai întâi uh, cuvântul raportorilor pentru fiecare uh, regulament și după aceea voi da cuvântul și raportorilor din umbră. Constanța, ai cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, eu cred că este o prăznicie ideea de a putea avea o dezbatere în detaliu cu privire la aceste modificări majore în politica de uh, coeziune Cred că acest lucru nu este posibil, nu e vina nimănui, în niciun caz al lui Martin, de aceea aș propune ca mâine să eliminăm punctele 12 și 13 și să continuăm dezbaterea mâine dimineață, pentru că pentru raportor este important, înainte să elaboreze un prim document de lucru, să existe o primă dezbatere, un prim schimb de opinii aici în comisie, pentru că um, Mm, provocarea este oricum mare și raportorii sigur că pot să pună pe hârtie lucruri minunate, însă dacă nu se încearcă de la bun început găsirea unui consens aici în comisie, nu vom termina niciodată și în niciun caz până la finalul lui 2012. Vă rog să țineți cont de acest uh, lucru și să insistați asupra de dezbaterii mâine. Dacă îmi permiteți acum uh, să mă refer la regulamentul general. Aici um, îmi va parvenit un prim document de lucru. Eu încerc să creionez cintă lucrurile la care am dorit să mă refer, însă cred că trebuie să ne alocăm timpul uh, necesar, eventual și prin includerea unei uh, reuniuni speciale în ianuarie, unde să ne uh, preocupe în mod intens acest punct. Și asta ținând cont de învergura acestei provocări. Salut faptul că Comisia, prin intermediul acestui regulament general, a venit cu o propunere unde uh, nu uh, se face referire doar la politica de coeziune, ci și la politica în domeniul agricol și uh, politica în domeniul pescuitului. O astfel un astfel de regulament uh, umbrelă ar trebui să contribuie la simplificarea lucrurilor și la eficientizarea utilizării fondurilor. Este salutar acest fapt. Însă acest lucru presupune și pentru lucrările noastre o disciplină majoră în ceea ce privește colaborarea cu celelalte comisii de specialitate, ceea ce nu va fi ușor de organizat. De aceea va trebui să utilizăm la maxim timpul disponibil pentru a putea respecta calendarul pe care ni l-am propus. Ceea ce ne-am propus, Lambert uh, și cu mine, este de a nu apela la o adoptare în primă lectură, pentru că <clears throat> tematica este una mult prea complexă. ne am propus însă un calendar care vizează adoptarea finală undeva la finele anului 2012 și spun eventual pentru că s-ar putea ca calendarul să nu poată fi respectat nu din cauza Parlamentului, ci din cauza partenerului nostru, Consiliu. Și um, nu aș putea veni cu o recomandare vis-a-vis -vis de adoptarea unei decizii înainte să se clarifice și uh, noul cadru financiar multianual. Pentru că dacă s-ar ajunge la modificări majore în ceea ce privește propunerea Parlamentului vis-a-vis -vis de cadrul financiar multianual, ar trebui uh, nu doar să revenim asupra unor uh, cifre mărunte care sunt undeva puse în paranteză, ci ar trebui poate să ne gândim la o nouă structură a politicii de coeziune. De aceea <clears throat> Uh, vă pun acest termen uh, finele 2012 ca termen potențial, însă trebuie să vedem dacă sunt îndeplinite, îndeplinite condițiile necesare până atunci. Comisia, <coughs> în înțelepciunea sa, a venit cu o reglementare simplă a multor chestiuni și am putea uh, să spunem, e bine, tot ce nu se menționează în acest regulament se va reglementa oarecum prin acte delegate și acte de punere în aplicare. Ei bine, Comisia face uz uh, de posibilitatea de a ține undeva la margine Parlamentul din acest proces legislativ, unde participăm pentru prima oară ca colegiuitor. De aceea, președinta Comisiei a solicitat deja opinia serviciilor juridice pentru a vedea în ce măsură acest lucru este corect un prim răspuns ne-a parvenit și cred, cel puțin eu deduc din acest răspuns, că întrebarea noastră este una justificată, dacă nu cumva se deleagă prea multe competențe și dacă o parte din acestea nu ar trebui uh, reglementate chiar în interiorul regulamentului, pentru ca Parlamentul să poată să influențeze Uh, acele lucruri importante care mai rămân de decis. Eu cred că serviciile juridice ne-au dat un răspuns foarte clar și anume că anumite aspecte esențiale nu pot fi transferate către acte delegate sau acte de punere în aplicare. Și va trebui să verificăm foarte judicios ce anume ar mai trebui inclus în regulamentul propriu-zis. Acest lucru va necesita foarte mult timp și probabil va, vor fi nevoie de discuții intense, nu doar cu Comisia, ci și cu Consiliul. În ceea ce privește contractele de parteneriat, acestea apar o idee excelentă și cu explicațiile pe care le-a furnizat Martin astăzi sună foarte bine, însă mie, mi se pare totuși o formulare mult prea generală. Nu fiecare stat membru are o organizare centralizată. În ce măsură regiunile pot să negocieze asupra celor aspecte care pentru ele sunt uh, esențiale sau nu. La asta nu se face referire și trec acum la un aspect pe care îl evidențiasem în documentul meu, flexibilitatea, pentru că eu consider că nu este <clears throat> justificat ca deja de la nivelul regulamentului general și apoi la nivelul celor specifice fondurilor să se menționeze deja procente. Trebuie uh, să mai verificăm dacă, mm, dacă le adunăm pe toate rezultă 100% sau poate chiar 160%. Există o flexibilitate zero și ținând cont de uh, regiunile și multitudinea acestora din Uniunea Europeană, nu e sigur că ceea ce ne propune prin politica de coeziune corespunde și strategiei 2020 și necesarului din regiuni. Am adresat această întrebare comisiei la întrebările orale adresate comisiei în plen și nu mi s-a dat un răspuns clar. Se poate spune Bineînțeles că în nicio regiune a Europei nu se folosesc energii regenerabile de 100%. E adevărat, poate, dar asta nu înseamnă că 20% uh, din uh, Fondul European de Dezvoltare Regională trebuie cheltuit pentru energii uh, regenerabile, indiferent de situația de la fața locului. De aceea este imperios necesar să rediscutăm situația, nu, vă mai, nu mă voi referi acum și la Fondul uh, Social European. Iar în ceea ce privește simplificarea, e drept uh, că sunt membru în Parlament de mult timp și nu știu prea multe în ceea ce privește controlul bugetar, dar uh, cele stipulate în regulamentul general nu par a veni cu o contribuție majoră în acest sens, din potrivă eu cred că Parlamentul promisese simplificare, se, eh, trebuie făcut un control uh, rezonabil, sublinind cu, cuvântul rezonabil, și uh, trebuie redusă birocrația. Asta în mod special. În ceea ce privește condiționalitățile, aici va trebui să discutăm. Vreau doar să semnalez că grupul meu respinge macrocondiționalitățile. Noi considerăm că este instrumentul greșit în domeniul politicii de coeziune. Tocmai am văzut asta și uh, în exemplul Greciei. Acolo creăm o echipă de intervenție pentru ca mijloacele de coeziune să poată fi utilizate mai eficient pentru a atinge obiectivele propuse. Însă, în același timp, în următoarea perioadă de finanțare, nici măcar n-am mai putea aloca acest sau plăti acest bani pentru că criteriile de acolo nu sunt respectate și de aceea mă întreb când anume dorește Comisia să apeleze la acest criteriu al macrocondiționalității atunci când se încalcă criteriile de stabilitate cu 0,5%, cu 1%, cu 3%, cu 5%. Din câte știu eu, criteriile de stabilitate sunt îndeplinite în momentul de față doar de Luxemburg și Finlanda. Oare înseamnă acest lucru finele uh, politici de coeziune? Cred că trebuie să uh, clarificăm care sunt consecințele unor astfel de prevederi, dar pentru asta se impune să discutăm lucrurile în amănunt. În ceea ce privește dimensiunea urbană, aș dori că deja de la nivelul regulamentului general să se trateze aceste aspecte. Consider că propunerile uh, care vine Comisia, în special în ceea ce privește regulamentul cu privire la uh, dezvoltarea regională, un fel de uh, regres. Cred că Parlamentul și-a dorit altceva în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a orașelor și despre aceste subiecte va trebui să discutăm. Mă voi opri aici pentru că și Lambert dorește să adauge ceva. Data viitoare va începe el și va putea el să vorbească mai mult. În ceea ce mă privește, mă opresc aici, însă cred că există materie suficientă de discuție pentru următoarele luni. Mulțumesc! Danke, Frau. Mulțumesc, doamnă Constanțe Creel. Înainte uh, să-i dau cuvântul domnului Van Nistelrooy, Aș dori să vă anunț uh, ceea ce mi s-a comunicat. Unul dintre colegii noștri a acceptat amânarea punctului 12, raportorul de la punctul 12, așadar uh, putem uh, să continuăm discuția mâine. Domnule Van Nistelrooy. Trei raportări. Mulțumesc. Eu sunt unul dintre raportori. Într-adevăr, e dificil activitatea noastră. Aș mai fi avut niște puncte suplimentare când e vorba de conectarea facilităților europene, de exemplu. la comisia noastră, noi credem că trebuie să consolidăm o procedură comună cu uh, ajutorul articolului 5 se utilizează banii din fondul de coeziune. Deci trebuie să clarificăm lucrurile aici. Asta ar fi cel puțin poziția de la început. Se... Pentru un anumit număr de țări avem rezultate deosebite. Și aici am dorit într-adevăr să înțelegem exact cum stau lucrurile, pentru că dacă există efecte neprevăzute și nedorite, trebuie să putem uh, ști asta dinainte. Deci la punctul 9 vorbim de acest lucru. Apoi rezerva de prestație, sigur, e rezerva de performanță, da, e foarte bine, dar noi credem că riscă să ducă la mai multă birocrație și să înrăutățească, să îngreuneze încă și mai mult lucrurile. Aici consider că, dacă doriți, uh, se vor efectua un fel de concursuri de frumusețe ca să se vadă ce uh, proiect să aibă câștig de cauză. Aici nu sunt convins. Apoi, condiționalitatea condiționalitățile. Aici Comisia va face propuneri. Bun, eu, bineînțeles, ar trebui să încep prin a citi acele propuneri înainte de a putea reacționa, să spunem, uh, și ce vom avea noi uh, un cuvânt uh, de spus foarte articulat după ce vom lege, citi acele propuneri. Așteptăm, deci, ce, să vedem ce vă spune Comisia. Că așa e bine să procedăm. Iar apoi, aș mai spune, că dacă vom ajunge la punctul în care, uh, într-adevăr, uh, această discuție să uh, intre în momentul luării unor decizii, trebuie să vorbim documentat. Nu trebuie să inventăm lucrurile pe măsură ce vorbim. Trebuie să știm exact despre ceea ce este vorba să vedem ce va însemna exact acest regulament în fiecare țară, cu partenerii. Deci trebuie cu adevărat să facem o reflexie și uh, să vedem ce spune și Consiliul, pentru că și Consiliul joacă un rol foarte important aici. Uh, mulțumesc! you very much indeed. Mrs. Manescu, please. Mulțumesc, doamna Manescu. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, aș vrea în primul rând să le, să le mulțumesc uh, celor doi coraportori pentru draftul pe care l-au, l-au pregătit. No translation? Ok, thank you. Deci le mulțumesc celor doi coraportori pentru draftul pe care l-au, l-au pregătit și, într-adevăr, trebuie să, să admitem că sunt foarte multe semne de întrebare și foarte multe uh, lucruri pe care ar trebui să le clarificăm uh, în privința acestui uh, regulament general. Eu am să punctez doar câteva care, în opinia mea, sunt foarte importante și nu am să extind foarte mult discuția pentru a lăsa și alți colegi. Mă refer la limitarea bugetului la 2,5%, Uh, din PIB. Această măsură cred că nu este tocmai în favoarea regiunilor și a statelor care înregistrează în acest moment încă un decalaj uh, important de dezvoltare uh, față de celelalte state membre și cred că aici ar trebui să mai discutăm despre modul în care acest buget va fi alocat. Am să fiu de acord cu colegii mei, cei doi coraportori, privind povara administrativă. Uh, nu mi se pare că propunerea Comisiei uh, reflectă cu adevărat simplificarea pe care noi am, uh, am tot cerut-o și am tot votat-o în Parlamentul European și deci ar fi foarte bine să ne aplecăm un pic asupra acestor, eu știu, reglementări și noi concepte care au fost introduse de comisie, să vedem în ce măsură acestea simplifică sau împovărează administrativ. Contractul de parteneriat care Sigur că ar trebui să reflecte corect principiul parteneriatului și în cazul acesta ar trebui să fim foarte atenți atât la elementele de conținut, dar și la terminologia uh, folosită de, de comisie în, uh, în acest caz. Uh, de asemenea, trebuie să, cred că trebuie să ne, ne asigurăm că autoritățile locale și regionale vor fi cu adevărat implicate uh, în stabilirea priorităților naționale și în uh, pregătirea acestor contracte de parteneriat, pentru că dacă nu ne uh, referim și nu ne uh, uităm cu atenție la ceea ce vor cu adevărat regiunile, sigur că nu ne atingem obiectivul pentru care politica de coeziune în general este realizată. Un alt aspect se referă la ghidul privind parteneriatul Comisia noastră și Parlamentul a, a votat pentru existența acestui ghid privind parteneriatul, chiar în raportul pe care l-am, uh, propus eu și uh, deși a fost uh, acceptat în principiu de comisie, nu se regăsește aici și cred că ar avea un rol important în contextul parteneriatului cu autoritățile locale și regionale acest ghid uh, Uh, și atunci uh, am vrut să revin asupra acestui uh, aspect. Un alt aspect care iară mi se pare foarte important, limitarea statelor membre în a, în a introduce reguli suplimentare la nivel național. Sigur că am regăsit în propunerea Comisiei această păstrare a posibilității, o menținere posibilității ca statele membre să adauge povara administrativă, în plus față de ce se reglementează la nivel european și cred că acest lucru nu vine deloc în uh, ideea de a simplifica, ci mai degrabă păstrăm același obicei de a da posibilitatea statelor membre să împovăreze uh, din punct de vedere administrativ. Uh, și un alt, un alt aspect, sigur, condiționalitatea macroeconomică, care este un mare semn de întrebare și trebuie să vedem dacă, într-adevăr, avem nevoie de acest lucru sau nu. Uh, și uh, codul de conduită elaborat de comisie cu privire la parteneriat. Uh, cred că pentru acest uh, cod de conduită avem nevoie de o definiție mai clară pentru a înțelege care este modul în care va fi aplicat. Vă mulțumesc. thank you very much indeed. Mulțumesc. pare rău că trebuie să anunț lucruri diferite, dar după cum știți, mâine vom avea suficient timp la dispoziție. Deci, haideți să ne concentrăm acum pe regulamentul general. De aceea, acum dau cuvântul următorului raportor din umbră, domnul Gudmanis. Mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să fim și eu foarte succint, că nu mai avem timp la dispoziție aș spune că susțin ce a spus domnul Van Nistelrooy. Deci e un lucru nou manageriat cu reguli complet diferite decât uh, altele, decât coeziune. Și dacă privim cifrele și excludem conectarea Europei, atunci banii de coeziune sunt mai puțini, mai uh, puțin decât 4,91% pentru convergență, minus 20%, pentru concurență, chiar minus 4,8%, dar prin uh, punerea în, în, în interiorul acestui program a Conectării Europei și spun, botezând o coeziune, atunci lucrurile arată mai bine, arată mai bine, dar noi știm că nu e adevărat. În primul rând, în legătură cu ce a spus domnul Fanistore, că am luat un lucru complet nou și l-am introdus la coeziune, și se pune întrebarea, într-adevăr, cum va fi manageriat uh, lucrul. Comi Comisia spune astăzi lucrurilor uh, pe nume. Ei vor să ajute uh, țările cu probleme, cu managementul centralizat, după cum am auzit mai devreme. Și dacă punem acolo conectarea Europei, să vedem cum se va administra. Va fi o sarcină foarte grea pentru Comisie, pentru că dacă vedem cum se implementează cooperarea teritorială, păi, din păcate, acolo sunt cele mai uh, proaste rezultate. Lucrurile nu merg bine deloc acolo. Mai rău decât la convergență și dezvoltare. Deci e un, o problemă foarte uh, greu de rezolvat. Tot ce se lega uh, cu, de mai multe țări, nu doar cu o singură țară, uh, trebuie rezolvat. Și dacă am luat acolo Uh, Connecting Europe, unde iau parte foarte multe țări, că nu e vorba doar de căile ferate într-o țară, am putea avea riscul uh, că vor exista rezultate la fel de rele ca și cele pe care le-am avut anterior, astfel încât ne-am stricat din nou imaginea, pentru că luăm bani de la programele clasice pentru coeziune, uh, normale că nu există, chiar dacă sunt țări, uh, drumuri de bună calitate într-o țară și în alta, dar ele nu sunt conectate între ele. Deci, iată, este absurd. La fel și rețelele de uh, electricitate, apă. Apoi, trebuie, numărul două, trebuie făcut uh, ceva, pentru că dacă ne uităm ce trebuie încă realizat și ce nu s-a realizat până acum, diferențele, 51% în cazul cel mai rău, și uh, 40% în cel mai bun caz, asta înseamnă că mecanismul existent de coeziune, politice de coeziune, nu poate da rezultate, deci nu există aceeași viteză de absorpție a banilor peste tot. Deci, după cum am spus anterior, până la urmă, diferența e de 3,54 ori Acum, care va fi uh, noua politică de coeziune ca să nu se repete acest model? Asta, asta se pune întrebarea. În, uh, deci, deci trebuie să avem o perspectivă cam până în 2018. Și apoi, în ultimul rând, vreau să mai spun că cei care au citit raportul profesorului Barker cu atenție și le amintesc foarte bine și amintesc că era vorba de perioada de trei Uh, deci țările trebuiau să dea o rapoarte privitoare la implementare și ideea era că țările vor da informații despre uh, efectul economic al absorpției în litri, kilometri, tone, oricare ar fi unitatea de măsură. Până acum n-am dispus de așa ceva. Eu am citit doar două, trei studii ale comisiei cu efectele în profunzime economice. Dar acesta trebuie să figureze în contractul încheiat între statele membre și comisie, pentru că dacă nu vor figura aceste aspecte, atunci uh, se, lucrurile se vor referi doar la contabilitate și procentaje. Eu nu pot răspunde la întrebarea de ce țările care au primit atâtea fonduri structurale, din păcate, uh, acum sunt implicate în acest program cu FMI-ul și cu Comisia Europeană. Trebuie răspuns și la această întrebare. Ceva nu a mers bine sau uh, banii foarte mulți dat pentru infrastructură nu au fost folosiți și se știe despre ce țări vorbesc. Sau uh, banii au fost folosiți de unii oameni, uh, au fost băgați în bănci și apoi s-a ajuns la situația în care toți trebuie să se împrumute de la femei, Deci trebuie răspuns la aceste întrebări pe o bază reală, deci să se vadă exact ce se întâmplă la faza locului. Și până nu se va răspunde la aceste întrebări, uh, nu ar fi bine să avem noi programe, noi construcții, noi clădiri, până nu vedem exact ce se întâmplă cu acești bani. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În această primă dezbatere aș dori doar să ofer niște orientări generale. În primul rând despre ambițiile financiare ale acestei politici de coeziune. Ele sunt destul de importante și sunt combătute de anumite state membre și de Consiliu. Noi credem că sunt la înălțimea provocărilor și că sunt necesare. Apoi, ambițiile structurale de mai, există mai multe puncte pe care le vedem noi pozitiv. Întâi, coordonarea fondurilor. Știm că sinergia intervențiilor în ce privește dezvoltarea trebuie căutată încă cu și mai multă ambiție, apoi crearea regiunilor intermediare. Asta permite să trecem la o nouă etapă în politica de coeziune în direcția unui instrument durabil de reglementare teritorială care va permite pe termen lung să ajutăm regiunile care se află în dificultate, astfel încât să nu mai rămână în urmă și, din contră, să se ridice cu ajutorul susținerii europene și să ajungă din nou la situații de prosperitate. Aici mai rămân niște întrebări, totuși. Aceste regiuni intermediare sunt structurate cu fonduri alocate anume, de, de rate de cofinanțare degresive, Însă, flexibilitatea nu privește regiunile intermediare. Eu cred că trebuie flexibilitate și pentru regiunile intermediare, la fel uh, ca pentru toate uh, celelalte regiuni. Apoi alt punct, e foarte interesant, uh, deschiderea dezvoltării locale a nivelurilor intraregionale, care va permite probabil politici mai eficiente Însă ă, rămâne și problema insulelor și a regiunilor muntoase. Ă, se pare că acestea au fost date uitării, că noi ă, vorbim, văd că doar de regiunile cu populație redusă și nu știu de ce. Apoi, în ultimul rând, avem ambiția să fim mai eficienți, să fim mai funcționali, pe măsură ce înaintează această politică, noi credem într-adevăr că rezerva aceasta de performanță e o inițiativă pe care o susținem cam la 5%, că simplificarea. Sigur, știm că Comisia e conștientă că e tot mai mare cererea de simplificare. Acum trebuie o pro- proporționalitate a procedurilor în funcție de riscuri. Oare ăsta e un principiu corect? Dar se știe că uneori cu cele mai bune intenții ajungem la rezultate proaste. Deci trebuie să avem mai multe informații și rămâne timpul acesta delicat al condiționalităților macroeconomice. Tocmai am avut o dezbatere în legătură cu situația din Grecia și vedem acolo că acțiunile cele mai bune sunt aplicarea fondurilor de coeziune în ciuda unei situații dezastroase din punct de vedere macroeconomic. Deci, pe termen scurt, asta e ceea ce trebuie făcut și asta e ceea ce e mai eficient. Știm că din punct de vedere eh, politic e delicat acest lucru, dar măcar putem să ne dorim ca această condiționalitate să se facă din clipa în care demonstrăm că eficacitatea fondurilor e eh, pusă sub semnul întrebării de dezechilibrele macroeconomice. Dacă, așa cum se întâmplă astăzi în Grecia, eh, cerem ca eficacitatea să fie dovedită în ciuda eficienței, atunci, în acest caz, trebuie menținute fondurile. Deci trebuie mecanismă inteligent, să nu funcționeze automat. Că până la urmă, într-o asemenea situație, lucrurile s-ar agrava. Și nu, din potrivă, nu s-ar rezolva, ci s-ar agrava. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Vlasac acum. Domnul Vlașa, dacă dorește să ia cuvântul. Mr. Vlasak. It's your turn, no, no. Uh, Madame Cornelia. Bine, nu. În acest caz uh, dau cuvântul doamnei Ernst. Ja, äh, für den Bericht, äh, Schattenbericht. Da. Mulțumesc. Vorbesc în calitate de raportare din umbră foarte succint uh, vis-a-vis -vis de situația lucrurilor din perspectiva de astăzi. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, va trebui să vedem dacă propunerea existentă în momentul de față va fi adoptată și de statele membre. Uh, ne susținem uh, fondurile astfel neprevăzute. Am avut azi dimineață un mic dejun de lucru Uh, pe această temă, trebuie însă să avem grijă să nu dăm de dificultăți cu Fondul Solcean European. Va trebui să vedem în ceea ce privește uh, macrocondiționalitatea. Sunt lucruri uh, importante, de asemenea, în ceea ce privește competențele, cadrul strategic comun. Nu există niciun motiv judicios pentru care Comisia să ia această decizie singură. Eu cred că actele delegate trebuie reverificate aici. În ceea ce privește cotele, e prea mult, nu e clar dacă pot fi puse în aplicare acele lucruri care sunt rezonabile în ceea ce privește eficiența energetică, așa cum este formularea de aici, nu sunt sigură că ar fi în beneficiul uh, mediului. Sunt eliminate o serie de lucruri care nu mai pot, fi benefic- nu mai pot beneficia de finanțare, însă aceste lucruri nu au fost explicate. N-am înțeles însă de ce această Uh, alocare pe uh, regiuni uh, de tranziție și pe uh, regiuni mai slabă dezvoltate cu cele 40% și 52%, de unde s-au ivit aceste cifre nu înțelegem. În ceea ce privește condi condiționalitățile, cele exante sună foarte bine, nu știu dacă m-am dacă analizez uh, acea listă din anexă mi se pare un obstacol uh, destul de mare și pentru acele state care poate nu dispun de aparatul necesar, uh, ca Germania sau Belgia, de exemplu, s-ar putea ca acestea să reprezinte o problemă. O ultimă chestiune care mi se pare foarte dificilă Connecting Europe, nu înțeleg de ce a fost uh, inclus aici această facilitate. S-a spus câte ceva în această privință de antevorbitorii mei. Pentru mine nu e evident și, practic, se reduce astfel cadrul pentru politica de coeziune. Uh, evaluare dificilă, aceasta este poziția noastră până în momentul de față. Mulțumesc foarte mult, domnule Erst. Voi da acum uh, cuvântul Comisiei pentru scurt timp. Well, thank, thank you very much uh, for uh, all your... Um... Mulțumesc foarte mult pentru uh, toate comentariile în legătură cu acest regulament. Ne aflăm la începutul unui proces uh, foarte important de schimb de opinii. Știu că și mâine vom avea ocazia să discutăm despre acest subiect și atunci uh, ar fi foarte bine să discutăm în detaliu mai multe dintre aceste aspecte. Eu voi reveni asupra câteva probleme mai importante care au apărut. S-a vorbit despre simplificare. în multe intervenții. Acest uh, subiect ne-a preocupat foarte mult când am redactat uh, această propunere. Am considerat că acest lucru este important pentru toată lumea, pentru toate părțile implicate, pentru beneficiari și pentru statele membre și, de asemenea, pentru comisie. A trebuit să tragem și învățăminte, după cum uh, am spus, acest lucru uh, este valabil în privința instrumentelor financiare, dar și în legătură cu procedurile pentru proiectele care generează venit. Am introdus câteva idei uh, foarte inovatoare în legătură cu cursurile simplificate pentru planurile comune de acțiune. Am venit cu o abordare nouă a programelor de implementare deci cred că putem să vă prezentăm un uh, pachet de măsuri care reprezintă uh, posibilități pentru statele membre de a simplifica implementarea, lucru care aduce beneficii tuturor. Noi considerăm că pe lângă acest pachet uh, va fi nevoie să se ia măsuri și la nivelul statelor membre pentru a ne asigura că punerea în aplicare a cadrului de reglementare uh, este adecvată. Noi dorim să încurajăm acest lucru, invitând statele membre să ia măsuri care să ducă la rezultate cuantificabile. În privința actelor delegate și uh, de implementare, dacă citiți regulamentul, veți vedea că se fac multe trimiteri la nivelul uh, secundar, de legislație prin actele de implementare și delegate. Acest lucru, prin procedura de comitologie, ca urmare a tratatului de la Lisabona, înlocuiește procedurile trecute. Când uh, noi am, am făcut singură evaluare a acestui uh, uh, context și există anumite reguli care trebuie să fie implementate prin acte delegate și multe dintre acestea au fost transpuse în propunerile comisiei. Dar ne dăm seama că trebuie să facem și o evaluare detaliată a acestui subiect, pentru că este unul nou. Trebuie să vedem dacă am găsit cea mai bună cale de a aborda acest subiect. De asemenea, și când vorbim despre cadrul strategic comun, trebuie să vedem dacă uh, putem uh, lua măsurile prin adoptarea unui act de către comisie sau nu. Înțelegem așadar preocupările dumneavoastră și așteptăm cu interes o discuție detaliată a acestor lucruri. În legătură cu concentrarea tematică, ați vorbit despre cote. Cred că punctul de plecare trebuie să fie importanța conceptului concentrării acesta trebuie să fie unul dintre firele roșii ale discuției. Putem uh, să ne gândim în primul rând la concentrarea fondurilor. Evaluările noastre au arătat că în anumite state membre uh, fondurile nu sunt folosite eficiente pentru că sunt răspândite în prea multe părți. De aceea dorim să legăm politica de strategia Europa 2020 și să ne concentrăm pe lucrurile care sunt realizate cu aceste fonduri. Cum e posibil să cheltuim un volum atât de mare de fonduri fără rezultate concrete? Deci problema nu este doar absorția, trebuie să vedem dacă există și un impact. Și acest lucru poate fi obținut prin concentrarea utilizării fondurilor. Trebuie să încercăm să găsim un mecanism viabil, viabil de atingere a acestui obiectiv. Bineînțeles, e vorba de chestiuni care trebuie să fie dedicate specificității fiecărui fond. Și în cazul um, FEDER, acest lucru trebuie să fie justificat, trebuie să examinăm în detaliu, să vedem uh, ce înseamnă concret acest lucru. Nu înseamnă că vom fi uh, absolut inflexibili în uh, regiunile mai dezvoltate ne vom uh, gândi la 80% din fonduri care să fie concentrate pe trei domenii și între cele trei domenii uh, să ne concentrăm în ce parte concentrăm fondurile, atâta timp cât se respectă obiectivul de 20% pentru regenerabile. Deci există oarecare flexibilitate prin definiție, dacă vrei să ai concentrație, trebuie să limitezi flexibilitatea însă. Aceasta este o realitate. Domnule președinte, mă voi opri aici. Am prezentat câteva dintre subiectele importante, bineînțeles nu pe toate, dar mâine vom avea ocazia să continuăm discuția și atunci voi uh, reveni asupra altor uh, chestiuni. Mulțumesc foarte mult, domnule Martin, pentru uh, că ne-ați împărtășit gândurile dumneavoastră. Înainte de a încheia reuniunea, vreau să vă anunț încă o dată că mâine continuăm cu regulamentul general după votare și vom începe uh, prin a da cuvântul coraportorilor. După aceea îi voi da cuvântul lui Alfred și vom continua uh, discuția. Uh, ședința aceasta s-a încheiat. Continuăm cu reuniunea coordonatorilor.